Deci, dragi colegi, trecem la punctul 5 uh, de pe ordinea de zi. Vă transmit și scuzele domnului Gualtieri, care nu poate fi prezent și m-a rugat ieri să prezidez această reuniune importantă, extrem de specială, pentru că nu are loc prea des. Sunt extrem de onorat să-i spun bun venit doamnei Cristin Lagarde, candidat pentru poziția de președinte al Băncii Centrale Europene. După cum știți, președintele Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, în data de 31 octombrie, um, își va încheia mandatul de 8 ani. În temeiul articolului 283 din punct 2 din Tratatul de Funcționare Europene, Parlamentul European este consultat în legătură cu recomandarea Consiliului de numire a președintelui uh, Băncii Centrale Europene. Înaintea audierii publice de astăzi, um, candidat, candidata a primit uh, un chestionar scris de 76 de întrebări și răspunsurile la aceste întrebări sunt anexate în uh, proiectului de raport privind numirea președintelui Băncii Centrale Europene. Audierea va fi urmată de un vot la orele 18 astăzi. Comisia Econ apoi va trimite um, o propunere a Parlamentului European privind decizia Consiliului, recomandarea Consiliului privind numirea doamnei uh, Lagarde ca candidat pentru poziția de președinte al Băncii Centrale Europene cu ocazia uh, ședinței plenare din 16-19 septembrie 2018. Avem o listă lungă de eurodeputați care doresc să adreseze întrebări și aș dori să avem cel puțin două, trei sesiuni de intervenții uh, spontane la sfârșit, deci v-aș ruga să vă respectați timpul acordat, aș ruga-o și pe doamna Lagarde să respecte timpul alocat și uh, să fiți realiști și în ceea ce privește întrebările pe care le formulați. Și acum, fără a mai întârzia lucrurile, dau cuvântul doamnei Lagarde pentru până la 10 minute. Vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Uh, sper că mă veți înțelege, pentru că eu uh, îmi pregătisem o intervenție de 15 minute și am discutat cu domnul Gualtieri ieri uh, și am convenit că pot vorbi timp de, 10, de 15 minute, dar dacă doriți mă pot opri după 10 minute. Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, membrii acestei comisii parlamentare, And I'm actually... Sunt onorată um, că sunt aici în fața dumneavoastră și, și uh, puțin intimidată, însă cred că mulți dintre dumneavoastră vă regăsiți în acea situație ca a mea. Um, cu toții avem de uh, învățat și uh, cu toții putem uh, profita de uh, entuziasmul uh, cu care ne servim uh, cauza. Eu cred că relația între Parlamentul European și Banca Centrală Europeană este o piatră de temelie a Uniunii noastre monetare. Bancherii centrali sunt independenți, dar nu sunt uh, aleși în mod direct. Uh, ca atare, um, ei trebuie să fie trași la răspundere de uh, reprezentanții uh, direct aleși. Tocmai de aceea consider că opinia, părerea Parlamentului European este o etapă crucială în uh, procesul, meu, în procesul de numire a mea. În această dimineață am ezitat însă între a vă prezenta o perspectivă economică sau să vă prezint aspecte tehnice legate de politica monetară și am considerat că ar fi uh, mai interesant să vă prezint câteva aspecte din experiența mea profesională pe care le consider a fi relevante pentru sarcina de a fi președinte al Băncii Centrale Europene. Am fost uh, directorul executiv al Fondului Monetar Internațional în ultimii uh, opt ani și am avut privilegiul de a conduce o instituție care se află în centrul uh, stabilită- stabilității financiare globale Um, în această funcție și la, de asemenea în calitate de ministru al finanțelor din Franța, am contribuit la uh, consolidarea instrumentelor de uh, rezolvare a crizei și uh, la determinarea reglementării financiare atât la nivel european cât și la cel uh, internațional. Am fost implicate de asemenea în mod direct în consolidarea Uniunii Economice și uh, Economice. Foarte important pentru mine în uh, funcțiile respective a fost uh, hotărârea de a servi interesului uh, public și pentru a răspunde așteptărilor justificate din partea oamenilor. Am înțeles, din păcate, care este cât de critic poate fi impactul lipsei unui cadru de reglementare, lipsei unor decizii asupra persoanelor și am înțeles uh, prea bine și care, cât de profund este uh, impactul deciziilor instituțiilor asupra vieții uh, oamenilor simpli. În pozițiile pe care le-am ocupat anterior, am încercat să mă concentrez pe elementele fundamentale. Acest lucru a însemnat la Fondul Monetar Internațional că a trebuit să um, acord o atenție mare și inegalităților în creștere, schimbărilor climatice, uh, promovarea unei creșteri mai echitabile și mai, uh, cu caracter mai inclusiv. La momentul respectiv, aceste chestiuni nu erau considerate extrem de importante pentru Fondul Monetar uh, Fondul Monetar Internațional. Între timp, acest, toate aceste chestiuni sunt, continua, sunt considerate a fi critice din punctul de vedere a stabilității macroeconomice și este de asemenea important să uh, dăm ascultare tuturor vocilor, nu doar vocilor experților și să susținem, să promovăm diversitatea de opinii. La Fondul Monetar Internațional, desigur, am lucrat îndeaproape cu economiști uh, de vârf pentru ca aceștia să ne uh, furnizeze date uh, și informații în temeiul cărora să putem lua decizii. Și am ascultat de asemenea îndeaproape și părerea uh, personalului Fondului Monetar Internațional. Această instituție a devenit mai inclusivă a, și diversificarea sa a fost extrem de importantă pentru strategia mea. De ce spun acest lucru? Ei bine, acestea sunt uh, valorile în care eu cred și acestea sunt valorile pe care le voi promova dacă voi fi confi- uh, confirmată pentru funcție, în funcția de președinte a Băncii Centrale Europene. Și în intervenția mea aș dori să mă um, concentrez pe trei principii uh, considerate de mine a fi relevante primele două pe care le voi discuta împreună sunt uh, angajamentul, angajamentul de a respecta uh, mandatul Bă- Băncii Centrale Europene așa cum este definit de tratate și al doilea principiu este agilitatea, capacitatea de a răspunde uh, noilor provocări. Și voi discuta aceste două principii împreună, al treilea fiind um, caracterul inclusiv și o să vă dau detalii și în legătură cu acest de-al treilea principiu. Revenind la primele două, uh, angajamentul și agilitatea, deceniile de experiență ne arată că un mandat clar pentru o bancă centrală europeană și uh, de, uh, urmărirea acesteia cu determinare sunt esențiale pentru succesul politicii uh, monetare. Și de la instituirea sa, Banca Centrală Europeană a, de, a demonstrat că este hotărâtă să respecte mandatul uh, respectiv și-a s-a achitat de acest mandat într-o, într-o, într-un regim de inflație redusă și stabilă. Însă, în anul 2008 s-a confruntat cu uh, o problemă reprezentată nu, do- nu de inflație, ci de deflație. Și, uh, din nou, angajamentul a fost extrem de important. A venise momentul să nu fie periclitată stabilitatea prețurilor într-o perioadă în care pericolul era reprezentat de termenul low inflation, de o inflație redusă. Și uh, Banca Centrală Europeană a trebuit să se uh, adapteze, a trebuit să își uh, reevalueze convingerile anterioare în lumina dovezi, noilor dovezi și să își înnoiască, să-și modernizeze setul de instrumente în contextul definit de cadrul legislativ și în acest uh, context agilitatea a fost foarte importantă, fără posibilitatea de a inova la momentul oportun. Din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al experților uh, care au examinat cu atenție criza financiară, aceasta ar fi fost mult mai gravă. De fapt și Banca Centrală Europeană a, a, uh, a cerut efectuarea unor studii pentru a vedea ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi răspuns într-un mod atât de uh, flexibil și a ajuns la concluzie, co- concluzia că economia ar fi fost cu 2% mai uh, mică dacă nu ar fi recurs la măsurile uh, neconvenționale la care a recurs începând cu jumătatea anului 2014. Ocuparea în zona euro a crescut de asemenea cu 11 milioane, 11 milioane de noi locuri de muncă de la uh, mijlocul anului 2013, pe măsură ce măsurile luate au uh, uh, consolidat încrederea în redresarea economică. Dacă voi fi confirmată această funcție de președinte a Băncii Centrale Europene, voi uh, respecta mandatul uh, conferit Băncii Centrale Europene, dar voi și uh, da dovadă de posibilitatea de uh, a mă adapta uh, provocărilor care a, noi care apar uh, în noul context. Provocările uh, nu au uh, dispărut. În continuare, în zona euro ne confruntă cu riscuri pe termen scurt, legate de factorii externi pe care, desigur, putem să-i discutăm și, în plus, inflația rămâne prea redusă și, în mod, uh, și în mod uh, clar departe de obiectivul stabilit. Drept urmare, sunt de acord cu politica actuală și anume că politica expansionistă monetară trebuie să continue o perioadă de timp astfel încât inflația, ținta inflației să Uh, se apropie de uh, pragul de sub, dar aproape de 2%. Însă trebuie să înțelegem că există și alte chestiuni de care politica monetară va trebui să se ocupe. În primul rând, impactul politicilor neconvenționale pentru ca acesta să fie pozitiv, trebuie să înțelegem uh, posibilele consecințe negative ale acestor, uh, ale acestor politici și trebuie să uh, ținem cont de preocupările uh, oamenilor. Suntem angajați să ne achităm de mandatul garantării um, stabilității prețurilor Apoi, în ceea ce în, în contextul global de inflație scăzută și de rate a dobânzilor de referință scăzute, reprezintă um, probleme cu caracter strategic pentru băncile centrale și trebuie să fie evaluate noile instrumente folosite pentru a răspunde crizei, expansiunea bilanțului contabil. Toate băncile centrale trebuie să înțeleagă dacă uh, Uh, cadrele existente sunt suficiente, sunt suficient de robuste pentru a face față uh, noilor uh, provocări. În al treilea rând, băncile centrale se confruntă tot mai mult cu noi tipuri de provocări legate, de exemplu, de schimbările climatice, de impactul um, adus de schimbările tehnologice, de uh, Uh, fragmentarea potențială a ordinii multi, internaționale cu caracter multilateral. Și tocmai de aceea, politica monetară trebuie să privească înspre viitor și să înțeleagă care este contextul în care, prin care uh, stabilitatea prețurilor poate fi garantată. Și până la urmă, eficacitatea politicii monetare depinde de uh, reziliența sistemului financiar și rolul Băncii Centrale Europeane în ceea ce privește stabilitatea financiară a crescut ca urmare a noilor provocări uh, apărute cu ocazia crizei și Banca Centrală Europeană are acum și competențe de supraveghere. Supravegherea a fost foarte importantă când vine vorba de întărirea rezervelor de capital, um, ratele capitalului de, categor- de categoria 1 au crescut de la 11% în 2014 la 14% în 2018 am înțeles că trebuie să facem mai mult cu creditele neperformante, dar totuși uh, acestea s-au redus la jumătate în aceeași perioadă de timp. Există în continuare o serie de provocări, atât Uniunea Bancară cât și Uniunea Piețelor de Capital trebuie să fie completate pentru a îmbunătăți Uh, partajarea riscurilor în zona euro și pentru a îmbunătăți accesul la finanțe. După cum ați auzit, profitabilitatea sectorului bancar este redusă și sectorul uh, uh, și peisajul sectorului financiar este schimbat de apariția unor entități non-bancare în intermediarea financiară și de uh, transformarea uh, financiară. Uh, Uh, ponderea importanței entităților uh, uh, nebancare în finanțarea zonei euro a crescut de la 30% înaintea crizei la mai mult de 50% astăzi. Firmele fintech sunt responsabile acum pentru o, un sfert din finanțarea, de exemplu, uh, startup-urilor. Deci lumea este în schimbare, tocmai de aceea trebuie să înțelegem că uh, schimbările reprezintă oportunitate, dar și uh, provocare. Trebuie să fim uh, alerți în ceea ce privește riscurile aduse stabilității financiare, riscurile reprezentate de activitățile uh, criminale, Însă, trebuie să înțelegem în același timp care sunt beneficiile um, sociale aduse de inovare și să permitem această inovare, garantând în același timp stabilitatea uh, financiară. Spuneam că trebuie să fie, sunt angajate să respect man, uh, mandatul trebuie și să răspund uh, provocărilor în mod rapid și a, a treia componentă import, importantă este incluziunea. Și ce înțeleg prin uh, incluziune? Uh, cea mai importantă dimensiune a incluziunii din punctul meu de vedere este cooperarea în uh, Eurosistem există o expertiză imensă de care putem uh, profita pentru a face față provocărilor comune. Un exemplu în acest sens este rețeaua pentru ecologizarea sistemului financiar, care în urmă cu câțiva ani a fost uh, lansat de câțiva bancheri centrali, rețea din care face parte și Banca Centrală Europeană. Uh, și uh, schimbări din acest punct de vedere vor fi, nece- vor fi necesare. Băncile centrale pot avea și un rol cheie în susținerea uh, cooperării uh, uh globale, acolo unde au, uh, unde au competențe. Această ordine multilaterală este amenințată în, în, în acest moment și băncile centrale trebuie să strângă uh, rândurile din acest punct de vedere. Însă băncile centrale nu își desfășoară activitatea într-un vid Uh, politicile naționale uh, adecvate nu pot decât să consolideze politica monetară. Deci cred că există posibilitatea unei mai bune cooperări și în alte domenii. Uh, completarea pieței unice rămâne unul din cele mai puternice instrumente de care dispunem pentru a îmbunătăți productivitatea, garantând în același timp protecția consumatorilor și limitând dumpingul social. Acest lucru este valabil pentru economia reală, domeniul, pentru domeniul serviciilor, dar și pentru sectorul financiar. Rolul Parlamentului aici este extrem de important în calitatea de colegiuitor. O altă, un alt domeniu de cooperare este reprezentat de politicile fiscale de care avem nevoie pentru a ne stabiliza economiile în perioade dificile um, economice am fost uh, ministru de finanțe timp de patru ani în perioada crizei financiare și am văzut cât de dificil este să coordonezi uh, politicile, mai ales în domeniul fiscal, pentru că cu toții ne axăm pe problemele noastre naționale. Um, tindem să ne ocupăm de propria casă și totuși uh, dimensiunea europeană poate avea o importanță critică dacă va fi uh, completată, definitivată pentru a face față șocurilor externe. Um, această dimensiune economică trebuie să fie simplificată, uh, uh, eficientă și, din acest punct de vedere, cred că și Fondul Monetar Internațional și-a adus uh, contribuția în vederea simplificării și eficientizării um, sistemului european. Pe termen scurt, este vorba de încheierea reformării mecanismului european de stabilitate, funcționarea mecanismului de protecție la fondul unic de, re- de rezoluție și uh, crearea unui instrument bugetar dedicat competitivității și convergenței ar fi uh, pași utili înainte. Aceste măsuri, pe lângă alte măsuri dedicate sistemului financiar și de plăți, ar uh, ajuta la consolidarea rolului internațional al uh, euro ca o valută uh, de rezervă internațională și ar ajuta la echilibrarea contextului dezechilibrat acum internațional. Apoi, foarte importantă pentru mine este uh, diversitatea și nu am uitat cuvintele lui Valerii după cel de-al doilea răz- uh, război mondial, să punem în comun ceea ce avem mai bun și să ne îmbună, um, uh, îmbogățim uh, ca urmare a diferențelor dintre noi. Este o convingere și a lui Simon Veil și eu sunt convinsă că diversitatea uh, este o sursă de uh, bogăție. Trebuie să ne asigurăm că toți oamenii sunt tratați egal, indiferent de sex, de rasă, de naționalitate, de proveniență diversitatea înseamnă să dai ascultare cât mai multor voci uh, diferite, să ne asigurăm că dialogul e, are un rol central în uh, procesul legislativ și din acest punct de vedere Uh, salut dialogul pe care îl vom avea în următorii ani dacă voi fi confirmat în această funcție. Banca Centrală Europeană trebuie să poată uh, asculta și să uh, înțeleagă piețele. Nu trebuie să fie condusă de piețe, dar în mod sigur trebuie să uh, le asculte și să le înțeleagă. În același timp trebuie să îi asculte um, și să înțeleagă și pe oameni, pentru că o monedă este un bun public care aparține oamenilor. La Fondul Monetar Internațional uh, am încercat să mă asigur că reprezentanții uh, societății civile participă la luarea deciziilor și vă asigur că voi depune eforturi pentru ca reprezentanții uh, societății civile și ONG-urile să um, își aducă contribuția la asumarea acestui bun important în Uniunea Europeană, uh, moneda euro. Uh, din păcate, acest lucru nu este valabil pentru toate instituțiile europene, însă eu uh, vă asigur că un dialog uh, animat din acest punct de vedere este foarte important. Deci, um, angajament, agilitate, incluziune și pentru a respecta aceste trei aspecte, cred că avem nevoie de inovare, dar avem nevoie și de tragere la răspundere și cooperare. Aștept cu nerăbdare un schimb de opinii um, Uh, interesant cu dumneavoastră și uh, vă stau la dispoziție uh, pentru întrebări. M-am pregătit foarte mult pentru această audiere și aștept cu nerăbdare să văd și care sunt părerile dumneavoastră și care sunt așteptările dumneavoastră din partea președintelui Băncii Centrale Europene. Vă mulțumesc! Deci foarte important că am putut să vă ascultăm, însă acum va trebui să ne ajustăm și noi programul. Prima rundă durează cam 5 minute cu răspunsurile după care vom avea o a doua rundă în funcție de programul nostru. Marcus Ferber este prima persoană în numele PP. Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți, voi vorbi în limba germană. Aș dori să vă spun uh, bun venit în numele grupului politic uh, PPE în uh, această posibilă nouă funcție am am avut ocazia să avem un contact cu dumneavoastră în calitatea uh, anterioară pe care ați ocupat-o. Eu aș dori, ați ținut o prezentare destul de abstractă și cred că eu aș dori să mă refer la mandatul Băncii uh, Centrale Europene, pentru că nu trebuie să uităm care este mandatul uh, primordial al unei bănci centrale în, în general. Ați spus că trebuie să mm, vă gândiți la instrumentele existente, la instrumentele noi posibile. Există diferite studii care cer, de exemplu, uh, renunțarea la uh, numerar, uh, impunerea unor rate de dobândă negative celor care știu bani în bancă, conceptul de helicopter money, de bani din, din elicopter și ați spus că este nevoie de recurgere la instrumente inovatoare uh, pentru a realiza mandatul Băncii Centrale Europene. Acestea sunt uh, instrumentele respective? Thank you very much for the question. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Eu cred că în 2008 și după aceea în 2014, foarte puține persoane s-ar fi așteptat la uh, instrumentele care au fost folosite, unele au fost chiar inventate de guvernatorii băncilor centrale peste tot pentru nume, fie că a fost vorba de folosirea instrumente macroprudențiale sau um, restructurări sau fie că a fost vorba de programe de achiziționare a diferitelor instrumente, că au fost uh, mecanisme de finanțare țintită, nimeni în această instituție și probabil nici în alte locuri, nici măcar la băncile centrale, nu s-ar fi așteptat că vor fi nevoiți să recurgă la așa ceva, la astfel de instrumente. Deci s-au făcut foarte multe ca mm, reacție la timpurile respective, la exigențele momentului respectiv. Și BCE-ul s-a concentrat pe respectarea articolului 1.7 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene – care se concentrează, în primul rând, pe stabilitatea prețurilor. Și având în minte stabilitatea prețurilor, a fost uh, desfășurat acel instrumentar, acel set de reguli care a fost folosit după aceea cu efecte pozitive în Uniunea Europeană. Da, cu efecte pozitive. E foarte greu de fiecare dată când trebuie să reacționezi. Deci e, după aia trebuie să te gândești ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi folosit acele instrumente. Însă au făcut-o. Au făcut-o la BCE și au făcut-o și la FMI pentru a încerca să vedem care a fost valoarea acelor instrumente. Și pentru a permite zonei economice euro să crească cu 2% cu 2% aceste procentul de creștere și e drept că s-au creat și foarte multe locuri de muncă ca urmare a acestei uh, încredere noite. Acum, uitându-ne către viitor, trebuie să facem exact ce s-a făcut atunci. Să vedem care sunt amenințările, care e situația, ce instrumente vor fi, care instrumente vor fi cele mai adecvate, să vedem ce uh, marjă avem de a le folosi și care este analiza beneficii-cost de folosirea celor instrumente și în ce măsură le putem folosi și sunt niște valori, niște decizii care vor trebui să fie luate în mod colegial de către Consiliul Guvernatorilor. Eu nu vreau să spun dinainte ce va face pe 12 septembrie acest Consiliu, deci nu îmi revine acest lucru. Poate că voi fi președinte, însă nu sunt persoana care poate stabili ceva în momentul de față. Ceea ce cred eu e că analiza cost-beneficii și o revizuire eventuală a cadrului monetar care ar trebui să se desfășoare și nu să nu fie făcută doar de BCE, ci prin coordonare cu celelalte bănci centrale din întreaga lume, deci așa ceva ar trebui să se facă, dată fiind situația actuală. Vă mulțumim foarte mult! Domnul Jonas Fernandez de la SND. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumim, doamne Lagarde, bine ați venit. Întrebarea mea pregătită e foarte asemănătoare cu cea a domnului Ferber, însă poate cumva diferit. În răspunsul în scris oferit comisiei, ați uh, declarat ceva la întrebarea 6 în legătură cu, da, cu o eventuală promovare a revizuire a politicii BC în ceea ce privește politica prețurilor. V-ați referit la modificările care au avut loc de la începutul crizei. Însă nu ați dat un răspuns clar, nici da, nici nu. Actualul cadru datează din 2003 înainte de începerea crizei financiare și înainte ca BCE-ul să folosească măsuri neconvenționale. De atunci, echilibrul mm, și în ceea ce privește și ratele dobânzilor au fost reduse. Asta a dus la o stagnare, s-a scăzut politica monetară a băncilor, deci eu cred că trebuie să sporim echilibrul natural oferit de rata dobânzilor, însă mă refer la echilibrul natural. De aceea, în situația actuală, poate că trebuie reactualizat acest concept de politică monetară din mandatul BCE pentru a începe să creștem uh, rata dobânzilor, pentru a-i permite BCE-ul să-și folosească instrumentele și să intervină în caz de criză. De asemenea, trebuie definită ținta de inflație, asimetria și, de asemenea, să se analizeze introducerea de monede digitale. Cadrul monetar al BCE trebuie reactualizat. Banca Canadei, Rezerva Federală Americană, tocmai asta fac acum. Ați putea să ne dați mai multe lămuriri acum decât ne-ați oferit în răspunsul înscris. scris în răspunsul înscris am încercat să ofer răspunsuri cât mai uh, cuprinzătoare, unor chiar am intrat în detalii foarte tehnice. Să ca să revin la întrebarea dumneavoastră. 2003 a fost în urmă cu mulți ani și multe s-au schimbat din 2003 încoace, cel puțin în ceea ce privește BCE-ul. Dacă ne uităm la alte BC, bănci centrale respectabile și reputabile, Banca Canadei își revizuiește cadrul monetar odată la 5 ani. Fedul american și-a început o revizuire a cadrului monetar în urmă cu vreo șase luni și acest proces va dura aproximativ 12 luni pentru a ține cont de toate punctele de vedere, pentru a analiza, pentru a evalua toate opiniile legate de acest cadru monetar. Eu cred că în timpul actualei în președinții a domnului Draghi există deja elemente de reexplorare sau de reexaminare a anumitor componente din cadrul monetar. Mă gândesc, de exemplu, la ceea ce s-a uh, spus în luna iulie pentru a stabili dacă inflația uh, de aproape, dar sub 2% ar trebui să fie obținută de jos sau într-un mod asimetric. Asta este deja o cale de revizuire a anumitor elemente din politica monetară, din cadrul uh, monetar. Clarificarea obiectivului țintei este deja mm, un element care a fost cumva explorat. Ce înseamnă? Aproape de, dar sub 2%. Despre ce vorba? 1,6% sau 1,9%? E clar că există o flexibilitate acolo și din câte înțeleg eu și din ceea ce spune președintele și Consiliul Guvernatorilor BCE, e că nu e 1,6%. Nu spune exact cât e, dar toți cei care au fost în băncile centrale înțeleg subtilitatea acestui punct, dar nu toată lumea o face. guvernatorul Băncii Centrale din Australia, Jackson Hall, unde s-au întâlnit toți guvernatorii, au, a, a spus ceva. Omul de rând înțelege de ce noi petrecem atâta timp pentru a defini ce înseamnă aproape de 2%, dar sub 2%, nu mai mult de 2%. Da, în primul rând trebuie să uh, clarificăm, să evaluăm toate părerile și să evaluăm impactul și să stabilim dacă pe o bază unei analize cost-beneficii trebuie să clarificăm mai bine acest cadru monetar. În orice caz, eu voi încuraja o astfel de mișcare, un astfel de demers. Dar, bineînțeles, Consiliul Guvernatorilor va revizui asta pentru a lua o decizie. Domnul Luis Caricano de la Renew Europe. Doamnă Lagarde, personal vă pot spune că e o onoare să vă văd astfel aici, eu urez mult uh, succes. Trăim niște vremuri îngrozitoare, înspăimântătoare. Avem populism, un război comercial declanșat de domnul Trump și alte șocuri care pot amenința economia mondială și care pot duce la o nouă recesiune. Și ceea ce mă îngrijorează pe mine și pe mulți cetățeni e dacă zona euro și Banca Centrală sunt pregătite. În ceea ce este Banca Centrală Europeană, practic, aproape că s-au uh, folosit absolut toate măsurile convenționale și neconvenționale folosite pentru a relansa economia. Deci nu știu dacă mai există multă marjă de a uh, scădea și mai mult uh, rata dobânzilor sau pentru a lua alte măsuri neconvenționale. Am citit asta într-un uh, articol recent. Acum, în ce este zona euro, acolo nu prea ne-am făcut temele. Există multe probleme structurale, reforme structurale care nu s-au făcut și care ar fi trebuit să aibă loc. Nu avem un instrument fiscal pentru a stabiliza economia, un instrument bugetar. Uh, deci în aceste două domenii am eu îngrijorări. Are Banca Centrală instrumentele pentru a combate o recesiune? Ce instrumente aveți? Ce instrumente ați folosit în trecut sau altele noi pe care ar trebui să le folosiți? Și în al doilea rând, zona euro. Aș vrea să știu dacă ne-am făcut într-adevăr temele sau mai e nevoie de reforme. Și dacă nu, ce priorități considerați dumneavoastră că există? Parlamentul, Consiliul, ce anume ar trebui să facă din punctul dumneavoastră de vedere și ce rol credeți că puteți juca și dumneavoastră. De exemplu, pentru uh, garantarea, um, pentru asigurarea depozitelor uh, sau un mecanism de salvare pentru zona euro sau un buget european. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc și pentru comentariile cu care ați început intervenția dumneavoastră. Mi-aduc aminte, pe vremea crizei, mulți guvernatori de la băncile centrale se plângeau folosind formula băncile centrale nu sunt singurii jucători. În continuare trăim într-o perioadă când guvernatorii băncilor centrale își folosesc toate instrumentele, dar trebuie și să reexaminăm politica monetară când e nevoie. Trebuie să ne concentrăm și să ajustăm la milimetru instrumentele disponibile și ar trebui să fac asta conform mandatelor lor. Clar că e nevoie de cooperare dacă toate instituțiile din Europa și din zona euro vor să reacționeze la o amenințare de populism și de naționalism, trebuie să coopereze. Și spunând acestea, mă gândesc la un domeniu, poate că nu mă voi aventura pe acel domeniu când voi intra, când voi deveni, dacă voi deveni președinte, dar e vorba de rolul fiscal pe care îl pot juca multe țări. Am mai spus-o și ca director executiv la FMI, unele țări din zona euro pot folosi spațiul lor fiscal pentru a îmbunătăți infrastructura, de exemplu, de internet de bandă largă, pentru a lansa cheltuie, proiecte publice și cheltuieli publice care să combată recesiunea. Multe țări ar putea să facă asta. Dacă vă uitați la țările din zona euro și cele care au practic un deficit zero sau uh, un deficit foarte redus. E bine, vorba de majoritatea țărilor din zona euro. Cu siguranță că nu există o marjă mare, însă există totuși o marjă în ceea ce privește politicile fiscale. În al doilea rând, reformele structurale. În multe țări, aceste reforme structurale reprezintă o treabă neterminată. Unele țări au început aceste reforme, altele au început așa, dar fără să vrea cu adevărat. Dar țările care nu au acum uh, un spațiu fiscal și e mai puțin, vorba de mai puțin de jumătate din țări din zona euro, aceste țări trebuie să-și uh, restabilească mixul lor fiscal și să folosească acest braț al reformelor structurale acum, când pot să o facă, deoarece acum sunt condițiile prielnice pentru ca reformele structurale să funcționeze și să dea rezultate cât mai bune. Deci o îmbinare între cele trei. Uh, ar putea funcționa. Politica fiscală, politica monetară și o politică um, expansionistă pentru țările care își permit să o facă acum, când vremea e cât de cât bună, dar vin totuși nori la orizont. Domnul Sven Giegold acum. Mulțumesc. Doamna Lagarde, în primul rând, aș vrea să spun că Banca Centrală Europeană pe care dumneavoastră doriți să o conduceți, e cea mai puternică instituție europeană. Și e un semn bun să avem o femeie puternică care acum este candidat pentru a conduce această instituție. E un semnal pozitiv, deoarece lumea finanțelor e o lume dominată de bărbați. Și nu vom progresa în această lume dacă nu avem femei ca dumneavoastră în astfel de poziții. Dincolo de asta, trebuie să spun că BCE-ul a salvat Uniunea Europeană și toți trebuie să știm asta. Nu politicienii au salvat moneda euro, ci Banca Centrală Europeană a salvat moneda euro. <clears throat> și după uh, ce s-a întâmplat, după ce a avut loc această politică monetară, a apărut și un populism monetar. Uh, de ce? Deoarece politicienii nu și-au făcut treaba de a coopera mai strâns, de a avea o piață comună mai puternică, nu și-au făcut treaba de a avea o anumită, o adevărată Uniune Europeană a, democrației și de aceea BCE ar trebui să aibă o politică monetară atât de agresivă. E important. Dumneavoastră știți, vedeți ați diagnosticat problemele și îngrăjările cetățenilor din cauza efectelor uh, secundare negative din cauza acestei politici monetare agresive. Și am impresia că predecesorul dumneavoastră a renunțat cumva la partea asta de comunicare cu populația, nu mai comunica deschis, nu mai încerca să-i convingă pe oameni de ce e nevoie de o astfel de politică monetară. De aceea aș vrea să știu, dumneavoastră, ce efecte negative vedeți că există și cum intenționați să le depășiți și să le uh, combateți. În al doilea rând, în uh, răspunsurile înscris vorbeați despre ecologizarea uh, finanțelor. Și e clar că nu putem avea stabilitate financiară dacă nu combatem schimbarea climatică și BCE-ul trebuie să joace aici rolul, deoarece este cea mai puternică instituție financiară. Însă în răspunsurile înscris spuneți că BCE-ul va trebui să evalueze dacă și cum poate aplica acest lucru. Nu, sunt niște cuvinte suficient de puternice, deci puteți să vorbiți mai cu tărie în legătură cu ecologizarea uh, politicii financiare sub uh, conducerea dumneavoastră? Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi oferiți ocazia să-mi exprim părerea personală în această privință. Voi fi precaută, deoarece nu vreau aici să influențez actualul Consiliu de Guvernători și procesul lor de luare a deciziilor. Nu, eu sunt acum decât un candidat. Nu sunt președintele Băncii Centrale Europene deocamdată. Părerea mea personală este că orice instituție trebuie să uh, considere riscurile de schimbare climatică și protecția mediului ca elemente esențiale din misiunea lor. Deci, bineînțeles, mandatul principal este menținerea stabilității prețurilor, însă trebuie să existe și faptul că riscurile de mediu și schimbarea climatică sunt elemente critice. Și eu cred că, în primul rând, uh, trebuie să faci ce bine la tine acasă. La FMI ce am făcut? Avem 3.000 de oameni deci care lucrează sub același acoperiș. Cum poți să îmbunătățești uh, modul de lucrare? Cum poți să fii mai de a lucra? Cum să fii mai eficient? Acum, mă refer scurt la, din scurt la FMI, după aia voi vorbi despre BC. Deci spuneam, în sfârșit am reușit ca schimbarea climatică să fie acceptată drept uh, risc macrocritic. Și ca urmare a acestui lucru am început să ne concentrăm, de exemplu, atunci când se acordă subvenții sau granturi pentru arderea de combustibili fosili, pentru a vedea care sunt costurile directe și indirecte. Ne-am concentrat pe bugete uh, responsabile din punct de vedere fiscal în acest punct. Și acum, BCE-ul. Uh, nu putem spune acum uh, ce vom reuși să facem. Până la urmă, Consiliul Guvernatorilor este cel care va lua decizii sub conducerea președinților. Însă, lucrurile bune trebuie să începem să le facem la noi acasă. Avem un fond de pensii care este gestionat de BCE și care poate lua decizii cu privire la investițiile pe care le face. Al doilea rând, participarea la rețeaua pentru ecologizarea finanțelor. Și când ai niște guvernatori centrali care spun riscurile de, clima, de schimbare climatică, sunt riscuri materiale care trebuie evaluate de băncile sub jurisdicția mea. Dacă sunt bancă, începe să începe să fie puțin frică și să mă uit bine la ce portofoliu am. În ceea ce privește investițiile, foarte rapid. Bineînțeles, BCE-ul uh, nu poate investi exclusiv 2,6 trilioane de portofoliu doar în uh, obligațiuni ecologice, deoarece nu sunt suficiente pe piață, însă dacă dă un semnal că își va spori investițiile în acest sens, atunci asta uh, bineînțeles că va uh, fi observat de piață și va fi luat în considerare. Acum, domnul Juvan de la IDE. Mulțumesc, domnule președinte. Bienvenue Vă mulțumesc, domnule, domnule președinte. Bun venit, doamnă Lagarde. Am o întrebare. În prezentarea dumneavoastră ați vorbit despre acest lucru. S-a zis mult despre lumea multipolară către care ne-am îndreptat. Eu am impresia că, de fapt, trăim în, într-o lume cu două imperii foarte agresive. Pe de o parte, Imperiul American și pe de cealaltă parte Imperiul Chinez. În tranzacțiile internaționale, regulamentul uh, este un instrument foarte folosit între băncile centrale și poate ar putea fi folosite și pentru suveranitatea națiunilor europene. În cadrul mandatului dumneavoastră, cum veți acționa astfel încât euro să devină o monedă de reglementare de regularizare internațională, o monedă de rezervă? și cum credeți că euro și sistemele bancare ar putea fi făcute impermeabile la amestecurile externe, extrateritorialitatea americană, spre exemplu, și embargourile americane. Apoi, altă întrebare la care practic ați răspuns deja. Eu unul consider că credibilitatea unui sistem monetar depinde foarte mult de încrederea pe care o au în cetățenii în capacitatea sa de a-și duce angajamentele la sfârșit pe termen lung. Așa cum ați spus și dumneavoastră foarte clar, criza de mediu, dispariția sistemelor vii și faptul că umanitatea începe să se confrunte cu limitele planetei noastre, acestea sunt foarte importante, cruciale chiar. Deci, în cadrul mandatului dumneavoastră, ce mijloace concrete ați adopta pentru a face față acestor crize uriașe și uh, un angajament de durată? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru aceste două întrebări, sau această întrebare dublă, dacă doriți. La prima întrebare, în privința monedei euro ca monedă de rezervă și instrument de plată internațional și recunoscut ca atare – și asta în contextul celor două imperii care se confruntă, cel puțin din punct de vedere comercial. Ei bine, moneda euro deja în ziua de astăzi este o monedă de rezervă, nu este moneda de referință la nivel internațional. Și asta în ciuda eforturilor făcute de alte bănci sau autorități centrale, până la urmă tot dolarul rămâne moneda de rezervă internațională și instrumentul de plată principal. Dar lucrurile să știți că se schimbă, ele evoluează. Trebuie să avem mare grijă. Ideea este ca moneda unică europeană să dispună de toate instrumentele necesare pentru a deveni o adevărată monedă internațională și o monedă de rezervă. Deci sistemele de plată trebuie să fie extrem de eficiente și să fie protejate, în primul rând. În al doilea rând, trebuie ca piețele de capital europene și mai ales în zona euro să fie mult mai dezvoltate decât sunt ele astăzi. Și de altfel, salut astăzi Parlamentul European și pe președintele Gualtieri, care a acordat extrem de multă importanță consolidării și aprofundării uh, piețelor de capital în zona euro. Nu e vorba doar de supraveghere, care e de resortul BCE, dar totuși e vorba de un atribut uh, primordial de stabilitate financiară. Dacă multipliem sursele de finanțare pentru toți operatorii economici, dacă punem la dispoziție o alternativă la sistemele bancare, atunci vom, vom uh, consolida rolul monedei unice europene. Ar mai fi și o a treia etapă, extrem de interesantă din punctul meu de vedere, dar care ține mai degrabă de termenul lung. E vorba de a avea un instrument, pentru că există acele titluri de trezorerie americane, investiția ultimă, să spunem, al investitorilor uh, îngrijorați. Deocamdată în Europa nu avem un instrument similar care să fie pe măsura zonei euro până la urmă. Deci, da, avem sisteme de plată absolut excelente, dar care trebuie consolidate. În privința piețelor de capital și a consolidării întregului instrumentar de care vorbeam mai devreme, simplificare, eficacitatea politicii, uh, politici fiscale coordonate, consolidare a Uniunii Monetare, un mecanism de garantare a depunerilor europene, a depozitelor europene. Toate acestea da, au de-a face cu uh, euro care să fie monedă de rezervă și care este de altfel. Un economist american a spus că lucrurile se întâmplă încetul cu încetul până când odată se precipită și deodată ia foc totul. Gata, mi-am terminat și cele 5 minute. Bun, ECR, Dereche Epping. Vă mulțumesc! Îmi voi adresa întrebarea în limba mea maternă, în neerlandeză. E vorba despre ratele negative. Practic lăsați uh, deschise toate posibilitățile. Înțeleg acest lucru, dar totuși, ce se întâmplă cu consecințele negative la adresa celor care au conturi de economii? În țările de jos rata e de 0%, dar inflația e de 1%. Deci cu 1% mai mică decât obiectivul dumneavoastră. Uh, cei care uh, au uh, conturi de economii, practic pierd 3% în 10 ani, o treime din capital pur și simplu a dispărut în neant. O treime, vă dați seama? Acum ne uităm cine e răspunzător de această situație, ne îndreptăm întâi de toate către BC. Ori, când vorbiți de rate negative, practic nu faceți decât să adânciți problema. E, sunteți uh, supranumită la rendul euro, regina monedei euro. Dar tare mi este că cu această rată negativă nu veți face decât să îi uh, pedepsiți uh, pe, pe cei care fac uh, conturi de, care, care fac economii. Merci beaucoup pour, pour, pour cette... Euh, vă mulțumesc pentru această întrebare. Din păcate, neerlandeză nu vorbesc, așa că voi, vă voi răspunde în limba engleză. Întrebarea dumneavoastră vizează unul din, două, de fapt, dintre răspunsurile pe care deja le-am formulat mai devreme. Trebuie în permanență să facem această analiză între costuri și beneficii, indiferent de instrument. Și trebuie să avem uh, foarte mare grijă la faptul că populația este multifacetată. Unii sunt creditori, alții sunt debitori, unele state membre sunt uh, în, cu datorii grele, altele aproape fără datorii. Și toate astea au un, uh, un impact foarte mare, un efect foarte mare. Deci atunci când se face revizuirea cadrului uh, monetar și când evaluăm eficacitatea instrumentelor folosite până acum, trebuie să luăm în calcul toate aceste diferite roluri și fațete. Și trebuie să hotărâm astfel în ce măsură pot fi folosite unele instrumente pentru a viza efecte pozitive nete dacă ideea este de a avea instrumente de scădere, trebuie luată evident în calcul și efectele pozitive și negative la adresa populației, atunci evident trebuie ponderat, dar deocamdată, date fiind uh, amenințările la, de la orizont, e nevoie de o astfel de politică și probabil nu de, doar pe o perioadă scurtă, ci ceva mai lungă. Dar, repet, totul depinde de ce decizie va lua BCE în următoarele luni, lucru care nu mie îmi stă în mâini. Dacă îmi permiteți, mai am un minut și aș vrea să continui. Foarte pe scurt. Ați vorbit despre uh, euro, regina monedei euro. Trebuie să vă spun eu însă, nu am niciun fel de importanță eu capăt importanță dacă reușesc realmente să ajut în comunicare. În comunicarea în privința obiectivelor urmărite. Eu cred că asta este foarte important și în privința acestui lucru eh, voi acorda acestui aspect toată, toată atenția mea. Nu e vorba doar de cum funcționează piața, nu e vorba de mine care să mă adresez marilor operatori de pe piață. Ei înțeleg oricum ce se întâmplă. Eu vreau ca cetățenii europeni să înțeleagă de ce sunt luate măsurile, care va fi efectul acestora, dacă în prima instanță există niște efecte negative, dar urmate apoi de efecte pozitive, eu acestui obiectiv vreau să mă consacru cu precădere. Vă mulțumesc în prima rundă, doamna Ramobri de la GUE. Vă mulțumesc, aici sunt. Uitați-mă, aici sunt, chiar la mijloc. Bună ziua! Vis-a-vis -vis de observația lui Sven, dumneavoastră sunteți, uh, vorbiți întotdeauna în calitate de uh, femeie, lucru salutar. Mă, mă pare rău că nu sunt mai multe femei și în comisia noastră. două subiecte extrem de importante, lupta împotriva inegalităților sociale și lupta împotriva schimbărilor climatice. Politica monetară joacă un rol extrem de important pe ambele subiecte. Eu am lucrat până de curând pentru Oxfam, un ONG care uh, vizează în principal lupta împotriva inegalităților. Ei bine, noi la Oxfam uh, am vorbit de foarte multe ori despre declarațiile dumneavoastră de la cârma femeiului cuvântul inegalitate nu apare decât de două ori în uh, chestionar, instabilitate apare de 28 de ori. Am impresia că e un oarecare dezechilibru. Politica monetară și criza și inegalitățile sunt, merg mână în mână. 2 miliarde până la acum de euro au fost injectate în sistemul bancar și 230 de milioane uh, au uh, ajuns la mâinile întreprinderilor și uh, gospodăriilor, dar asta nu a făcut decât să alimenteze uh, uh, niște elemente negative. Până la urmă, Mario Draghi a spus că mari jucători au avut de profitat de pe urma relaxării cantitative. Pas euh, les inégalités. Plus généralement se pose la question euh, obiectivul acesta de a limita inflația, care nu, mai, nu se mai adaptează la conjunctura economică actuală, din potrivă nu face decât să alimenteze bula speculativă din ultimii ani. Mă întreb dacă nu trebuie revizuită strategia monetară a BCE, care din 2003 încoace nu s-a schimbat. A treia întrebare pe chestiunile legate de climă care apare de multe ori în chestionarul dumneavoastră. Nu putem decât să ne bucurăm de acest Green New Deal. Dar cum se poate pune capăt finanțării către energiile poluante, care, din păcate, au avut foarte mult de câștigat până acum din partea BCE, din păcate, nu există niciun fel de criteriu de mediu luat în calcul în alegerile Băncii Centrale Europene. Ați vorbit despre acele green bonds, obligațiunile verzi, dar ați spus în aceeași măsură că piața e limitată. Iată, o situație paradoxală. Și apoi, tranziția ecologică, cum poate fi ea finanțată? Obiectivele comisiei uh, cer 140 de miliarde de euro de investiție vorbiți despre rolul sectorului public, dar recunoașteți la pagina 26 că, la urma orei, politica monetară nu este un panaceu pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. Deci cum poate fi reorientată politica monetară către chestiunile climatice? Da, de ce nu? Posibilitatea de a împrumuta statele sau de a crea monedă. Vă mulțumesc. În ceea ce privește lupta împotriva inegalităților, întrebarea dumneavoastră, este adevărat că la FMI am lucrat foarte mult pe această chestiune, am lucrat și cu Oxfam foarte mult pe chestiunea inegalităților. Și da, este o preocupare care continuă să-mi fie foarte dragă. Acum, instabilitatea prețurilor este um, punctul central al BCE, articolul 127. Apoi există obiective secundare, dar, mă rog, din punctul meu de vedere, nu sunt neapărat secundare, că odată cu stabilitatea prețurilor poți să vezi care sunt obiectivele economice ale celorlalte instituții europene și te poți alinia la acestea. Obiectivul protejării mediului înconjurător poate fi întru totul luat în calcul de BCE în politicile sale. Din păcate nu am prea mult timp pentru a vă răspunde în ceea ce privește această înverzire. Acele obligațiuni verzi, green bonds, aveți dreptate, sunt prea puțin numeroase. Benoît Chiure de la BCE a făcut, a publicat un studiu foarte bun cu care sunt întru totul de acord. Dar mai e un pro- o problemă asupra căreia și Parlamentul s-ar putea apleca. E vorba despre uh, a vedea exact ce este verde și ce nu-i verde, pentru că avem fel și fel de clasamente, de validări și așa mai departe, dar care rămân foarte înceață și neclare. Dacă s-ar clarifica aceste criterii, atunci și băncile pot, vor putea să schimbe oarecum, să recârmească oarecum direcția către o abordare mai ecologică. În ceea ce privește acțiunile, da, Banca Centrală Europeană poate fi întru totul în acord. Vă mulțumesc. Vă rog să fim măcar cât de cât echitabili între aceste sloturi. Acum uh, timpul uh, se reduce de intervenții plus răspunsuri, 4 minute. Doamna, domnul Hodmar Kras. Caras. Doamnă, uh, Bună ziua, felicitări! Pentru, me, pentru mine BCE nu este neapărat sursa tuturor uh, relelor. Din potrivă. Vorba de o perspectivă globală Succesul dumneavoastră la cârma femeiului, precum și activitățile la nivelul G20 și programele de sprijin acordate unor țări uh, Uniunii Europene, um, stau mărturie. Apoi, cred că experiența actuală a deficitului și faptul că unii politicieni tot arată cu, re- cu degetul BCE-ul pe care îl fac vinovat de, de toate nenorocirile și de faptul că rata dobânzilor e scăzută și așa mai departe. De fapt, nu face decât să uh, facă destul de neclare intențiile BCE. Cum aveți de gând să răspundeți acestor provocări? Very broad questions. Thank you. Vă mulțumesc, ceea ce întrebări complexe. Mulțumesc. Dacă aș deveni președinte al BCE, să nu uităm de toată experiența acumulată de-a lungul experiențelor precedente. În, în ceea ce privește G20, G7, la care am participat, vă pot spune un lucru eficiența acestor grupuri este foarte mare, mai ales atunci când provocările sunt extrem de mari. Nu-mi doresc nici de cum să avem provocări uriașe. Nici de cum. Eu nu vreau să mă intrăm într-o criză uriașă doar pentru a demonstra cât de bine funcționează G7 și G20 pentru a răspunde crizei. Nu. Dar acest sentiment al urgenței există, chiar dacă încă nu am intrat în urgență. Fără acest sentiment al urgenței, o să tot stăm cu mâinile în sân. Vom procrastina în continuare. Nu, e niciun fel de critică aici, dar până la urmă asta este natura umană. Și cam așa indică și uh, rezultatele alegerilor oamenii se repliază către propriile, sal, propriile lor interese, se, se limitează la orizontul monetar și așa mai departe și se așteaptă ca alții să facă reformele structurale. Am ocupat fel și fel de funcții, ministru al finanțelor, șef al FMI, am încercat să identific cele mai bune regula, uh, reglementări, cele mai bune mixuri de politică, am încercat să îmbunătățesc uh, comunicarea și coordonarea, să înțeleg exact care este poziția și interesul fiecărei părți așezate la masa discuțiilor. Nu sunt nici de cum o zână, cum a zis cineva mai devreme, nici vreo regină, însă vă asigur că voi acorda întreaga mea energie pentru o rezolvare în comun a problemelor, pentru că problemele sunt comune fie că e vorba de probleme climaterice, de stabilitate financiară, de riscuri cibernetice, spălare de bani, um, sisteme de taxe și impozite, toate acestea sunt probleme globale. Asta și pentru că economia a devenit una globală. Ori pentru a evita sentimentul unora cum că nu mai sunt stăpân pe propriul destin, eu cred că trebuie împreună să găsim răspunsurile la aceste provocări globale și încă o dată consider că Parlamentul European este un actor de cea mai mare importanță în acest joc. Mulțumesc, Pedro Marques, din partea Eșida. Vă mulțumesc, doamna, domnule președinte, doamna Lagarde, bună ziua. Politica monetară am văzut că a fost esențială pentru stabilizarea zonei euro, angajamentul luat în anul 2012 uh, de Mario Draghi a fost uh, esențial pentru a pune capăt uh, crizei suverane și ținând seama de situația economică actuală, mențineți promisiunea dată de Banca Centrală Europeană, dacă veți deveni președinte acestei instituții, de a face tot ceea ce este nevoie pentru a păstra zona, zona euro vă angajați să păstrați sau să recurgeți la alte instrumente inovatoare necesare pentru a păstra moneda, uh, moneda euro. Pentru ca zona euro să-și păstreze, să-și păstreze bunăstarea, trebuie să definitivăm și cadrul instituțional. Deci, din punctul de vedere al cadrului instituțional, Uniunea Bancară și, în mod specific, EDIS sunt foarte importante. Uh, noi cred că am mers destul de departe din punctul de vedere al stabilizării uh, sectorului bancar pentru a uh, îndrăzni și acest pas ulterior de a crea EDIS. Sunteți de acord cu acest lucru? Apoi, în ceea ce privește capacitatea fiscală a zonei euro. Ați spus că și acest lucru ar fi important uh, în termen instituțional și care vor fi pașii concreți pe care îi, îi veți face pentru a susține acest instrument important mai ales și din punctul de vedere al funcției de stabilizare. Veți, ați fi de acord cu crearea unui instrument uh, similar sau de tipul celui susținut de uh, candidatul pentru președinția Comisiei Europene uh, de a crea o funcție uh, de stabilizare de genul unui reasigurări de șomaj uh, pe plan european. Uh, președintele îmi va spune că um, Ați epuizat aproape întreg timpul și nu mai am foarte mult timp să vă răspund. Ce doream să vă spun? Am, eram prezentă în momentul în care președintele Draghi a pronunțat vestitele cuvinte, vom face tot ceea ce uh, este necesar în contextul mandatului și vă asigur că uh, acest lucru va fi uh, suficient. Sper că nu va trebui să recurg la asemenea, asigurări, uh, asemenea reasigurări. Um, în speranța că și ceilalți factori politici se vor achita de sarcinile lor. În plus, uh, după această afirmație vom face tot ceea ce este necesar. S-a creat și programul uh, OMT, la care nu s-a recurs până acum. Între timp, instituțiile europene au fost foarte uh, eficiente în ceea ce privește consolidarea și întărirea mecanismului uh, de stabilitate, european de stabilitate, care sper că va fi finalizat și că acest proces nu va fi uh, paralizat de un mecanism prea rigid de declanșare, de intervenție acestui, uh, acestui mecanism. Și mm, mm, eu, când am uh, stabilit EFSF și uh, Uh, primele uh, instrumente pentru a răspunde crizei. Am făcut acest lucru pentru că nu am dispus de niciun instrument pentru a gestiona, pentru a reacționa, răspunde uh, acestor crize. Însă nu trebuie să uităm că mandatul principal al Băncii Centrale Europene este stabilitatea prețurilor, dar există foarte multe posibilități, canale de transmisie a politicii monetare, astfel încât acest obiectiv să fie, să fie atins. EDIS și capacitatea fiscală. O să încerc să grupez aceste două uh, subiecte. Fondul Monetar Internațional a recunoscut dif- uh, um, dificultățile inerente generate de lipsa de încredere între anumite state membre și altele. Și cred că cu toții știți despre ce este vorba. Și propunerea pe care am făcut-o noi a fost să facem un schimb, să fie reduse Uh, creditele neperformante, să fie acceptate niște teste de rezistență foarte stricte, să fie acceptat un grad uh, mai mare de uh, supraveghere în condițiile în care EDIS să se uh, aplice într-un context transfrontalier peste tot în, în zona euro. Același lucru este valabil și pentru uh, capacitatea fiscală care trebuie să funcționeze în sensul unei uh, convergențe, în sensul susținerii competiției pentru a oferi o garanție celor care investesc în țara respectivă că țara respectivă răspunde, oferă răspunsurile necesare. Mulțumesc. În numele Riniu are cuvântul domnul uh, Pascal Canfea. Bună ziua, doamnă Nu Aș vrea niște întrebări între mm, cu ce privește legătura între responsabilitățile dumneavoastră și combaterea schimbării climatice. Eu sunt și președintele Comisiei pentru Mediu din Parlamentul European. Dumneavoastră ați făcut, analizele, ați făcut referință la analizele actuale ale BCE, care arată că deja în mandatul actual al BCE se află uh, combaterea schimbărilor climatice prin diferite canale. În primul rând, e vorba de stabilitatea prețurilor. Dacă va crește temperatura cu 2-3 grade, bineînțeles că vor fi, va fi impactat uh, prețul relativ și, în primul rând, stabilitatea financiară. Avem uh, raportul McKerney avem informații și știm că acum nu ne putem gândi la o stabilitate financiară pe termen mediu dacă nu integrăm și problema climatică. Deci trei întrebări precise acum. În primul rând, vă luați un angajament pentru a utiliza taxonomia activelor uh, ecologice și neecologice pe care Parlamentul European și Consiliul negociază în momentul de față și în al doilea rând ați făcut trimitere la bilanțul uh, Băncii Centrale Europene cu privire la activele verzi. A spus deja că o mare parte din activele din BCE uh, erau activuri carbonice care nu sunt compatibile cu neutralitatea carbonică. Deci ce veți face cu aceste active? și ne puteți spune astăzi personal că person, ne spuneți astăzi, deci ca declarație personală, că aceste active vor fi eliminate treptat treptat din portofoliul BCE. Acum, în ceea ce privește analiza macroeconomică a BCE, veți include mult mai mult chestiunea climatică decât se face în prezent? În primul rând, sper din inimă că această taxonomie care este discutată acum de Parlament și Consiliu va ajunge la bun sfârșit cât mai repede cu putință. Eu cred că este unul din elementele fundamentale care constituie mm, un obstacol pentru mulți operatori. Și nu mă refer doar la BCE, eu am participat la multe forumuri cu investitori din sectorul privat faptul că există incertitudine cu privință la această taxonomie, cu privire la această clasificare a produselor financiare, deci asta constituie într-adevăr o frână. Deci cu cât avansați mai rapid, cu atât va fi mai bine. Ca mulți dintre dumneavoastră, când ați venit pentru prima oară în Parlamentul European, sunt și eu începătoare în acest domeniu. în legătură cu modul um, în care BCE-ul evaluează această taxonomie, însă nu văd niciun motiv pentru care această taxonomie stabilită de Parlamentul European să nu devină o regulă pe care să o respecte și BCE-ul. Mm, e de la sine înțeles că așa va fi. operatorii actuali probabil îmi vor spune că e nevoie de așa numita neutralitate a pieței. Da, dar dacă ai o taxonomie care a fost validată de Parlamentul European, eu cred că această taxonomie, bineînțeles, uh, va avea întâietate în fața principiului neutralității pieței. Acum, în ceea ce privește ponderea activelor care provoacă emisii din portofoliul BCE. E clar că lucrurile nu se schimbă de azi pe mâine, însă faptul că vrem o tranziție treptată pentru a elimina aceste active, da, asta mi se pare absolut esențial, dacă suntem într-adevăr convinși de nevoia absolută de a ne uni forțele, indiferent de cine suntem, suntem și ce instituție conducem pentru a combate schimbarea climatică. Și mai adaug o a treia dimensiune care mi se pare importantă. În analiza riscurilor făcută de, banca, de băncile centrale ar trebui inclusă, deci în misiunea de supraveghere și dimensiunea climatică și dimensiunea de protecție a mediului înconjurător E o pârghie uh, importantă care nu trebuie neglijată în ceea ce privește regulile de provizionare, în ceea ce privește um, uh, evaluarea riscurilor, în estimările pe care le fac, de exemplu în ceea ce privește privește um, ponderea capitalului. Doamna Pereira de la PP. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Lagarde, E prima oară când o femeie va conduce Banca Centrală Europeană și e prima oară când uh, mandatul. Uh, uh, e prima oară când și Comisia Europeană va fi condusă de o femeie și ambele mandate încep în același timp. Deci eu sper că veți putea colabora cu Parlamentul European pentru a completa Uniunea Economică și Monetară de care avem așa mare nevoie. Eu am două întrebări acum. La ultima reuniune a Consiliului Guvernatorilor de pe 25 iulie s-a vorbit despre măsuri pentru a stimula economia zonei euro. Membrii Consiliului Guvernatorilor uh, BCE au discutat despre măsuri care sunt foarte importante. Au discutat despre rata dobânzilor și despre combinația act- între active. În Portugalia s-a vorbit despre faptul că e nevoie de reforme pentru a reduce cât mai mult datoria. Citesc ce a spus și dumneavoastră. Trebuie reparat acoperișul câtă vreme e soare afară. Acele țări care au o datorie publică ridicată au beneficiat de niște condiții avantajoase pentru finanțare. Aș vrea să știu dacă se face tot ce e necesar sau dacă cumva mm, nu folosesc uh, mediul prielnic actual uh, suficient de mult. Acum, tehnologii cum ar fi blockchain sau criptomonedele sau noile sisteme de plată. If Mersh, membru al Consiliului de Supraveghere a Băncii Centrale, spunea ieri că Libra, această criptomonedă, va, va deveni un risc potențial. Și el spunea că în funcție de nivelul de acceptare a librei sau nivelul de monedor de rezervă, s-ar putea reduce nivelul de control al BCE-ului asupra monedei euro. Ce credeți despre chilul necesar pentru a asigura stabilitatea sistemului și despre stimulente necesare pentru a relansa sistemul? Mulțumesc pentru întrebare. Da, trebuie reparat acoperișul cât e <laughs> soare afară. De la John Scott Fitzgerald am luat această expresie atunci. E drept că mulți după aceea s-au mai referit la asta, dar mulți folosim cuvintele altora. În multe țări, din păcate, cuvintele respective au rămas doar cuvinte și nu au ajuns să fie fapte, măsuri concrete care să fie luate. Atâta vreme cât avem creștere economică și în majoritatea economiilor avansate avem o perioadă nemai văzută de creștere, da? Creșterea e amenințată de factori externi. Avem uh, acei factori care sunt uh, destul de grave, acei factori cum ar fi evenimentele care probabil uh, s-ar putea întâmpla sau nu prea, dar există. Uitați-vă la războiul comercial care e în curs, dar gândiți-vă și la schimbarea climatică, care e un eveniment pe termen lung, dar pentru care e nevoie de măsuri imediate. Da, trebuie reparat acoperișul acum. Și în cazul unor țări au marja fiscală pentru a face, altele au abilitatea de a-și uh, uh reproiecta um, politica fiscală și pentru a face acest lucru. Referitor la al doilea lucru la care vă refereați dumneavoastră, care necesită o discuție aprofundată. Schimbările tehnologice și echilibru între beneficii și costuri um, adus de aceste noi tehnologii. Ca principiu, guvernatorii băncilor centrale trebuie să fie foarte conștienți de evoluția situației. Trebuie să fie extraordinar de bine informați, deoarece schimbările apar zilnic și trebuie să o facă ținând cont de două lucruri din punctul meu de vedere. În primul rând, stabilitatea financiară și, al doilea rând, protecția consumatorilor și investitorilor. Deci, pentru cei care au această misiune. Și, în al doilea rând, să țină cont de uh, faptul că trebuie să permitem inovarea, deoarece guvernatorii băncilor centrale, ca orice alți factor decidenți, nu își pot permite să-și acopere ochii și să presupună că lucrurile vor rămâne așa cum sunt pentru totdeauna. Nu! Și dacă mergi în China, de exemplu, și vezi acolo cum există un sistem de plată prin telefon, deci fără numerar, care funcționează 24 de ore din zi sau dacă duci să vezi ce se întâmplă în California, lucrurile se schimbă, există proiecte foarte inovatoare, inclusiv și la BC. Câți dintre dumneavoastră știți de tips? De asta mi-era mie frică. Nici eu nu știam de tips. Și tips e un sistem care a fost uh, um, Uh, lansat de BCE în noiembrie, care nu are un mare succes deocamdată, însă are potențialul de a permite plăți expeditive imediate între instituțiile financiare din zona euro. Ha? Uite, vom vedea cum funcționează, vom vedea dacă băncile vor prelua acest sistem. Însă, spuneam, protejarea fina- uh, stabilității financiare, protejarea consumatorilor, dar și încurajarea inovării. Și de asemenea, de multe ori, de ce nu am putea să ne gândim dacă băncile centrale n-ar putea fi, cei care, fi cele care lansează metodele, uh, monedele, mă scutați, digitale? Uh, Domnul Paul Tang, Tang din partea Shida. Vă mulțumesc, doamna Lagarde. Aș reveni la chestiunea capacității fiscale, ceva care mă interesează și pe mine, mai ales în condițiile în care FMI a susținut uh, um, introducerea unei asemenea capacități fiscale, chiar dacă ar trebui să fie respectate anumite condiții. Mm, însă considerați că amânarea unei asemenea um, capacități fiscale ar putea amenința uh, situația economică a zonei euro? Și o întrebare specifică. Credeți că avem nevoie de această capacitate fiscală sau ar amenința stabilitatea macroeconomică în ceea ce privește Grecia? Uh, FMI-ul și-a schimbat atitudinea față de Grecia, afirmând că obiectivul de surplus uh, bugetar uh, structural este nerealist. Considerați în continuare că această concluzie este a femeiului este realistă și cum veți ține cont de această cerință a femeii dacă deveniți președintă a Băcii Centrale Europene? În al treilea rând, mi se pare salutară salutar sprijinul și insistența uh, pe marginea importanței uh, sustenabilității. Și Banca Centrală Europeană cred că poate susține obiectivul general al uh, Uniunii Europene, mai ales când vine vorba de um, o finanțare a um, combaterii împotriva schimbărilor climatice și ar fi util dacă Parlamentul European ar uh, insista asupra importanței uh, obiectivului secundar al Băncii Centrale Europene de a lupta împotriva schimbărilor climatice. Vă mulțumesc! Aș dori să fiu directă. Nu cred că dacă nu vom avea acest mecanism de stabilitate fiscală care a fost uh, aprobat, dar nu a fost definit, nu a fost uh, definit prea clar, nu a fost clarificată nici uh, suma de care va dispune cu ocazia reuniunii ministrilor de finanțe din iunie. Nu cred că acest lucru va afecta profund stabilitatea zonei euro. În același timp, pentru ca acea, acesta, pentru ca aceasta să fie consolidată, să devină o adevărată zonă monetară cu toate uh, atribuțiile care îi revin, ar trebui să dispună și de o asemenea capacitate fiscală care ar permite să răspundem unei situații în care o țară a suferit un șoc și se confruntă cu probleme de fonduri lichide. Este un atribut necesar din punctul meu de vedere, Faptul că el nu este prezent acum nu înseamnă că stabilitatea macroeconomică nu va supraviețui, însă avem nevoie de acest instrument pe viitor. În ceea ce privește Grecia și excedentul uh, bugetar uh, primar. Este o dezbatere care a durat de mult timp și, în mod coerent, am spus că un excedent bugetar uh, primar de 3,5% este prea mult și că exercită presiuni prea mari uh, asupra procesului de redresare economică de care are nevoie Grecia. Fondul Monetar Internațional își menține această poziție și mm, chiar dacă vedem că în Grecia a apărut și se manifestă o redresare economică, Cred că acest proces trebuie să fie revizuit cu mare atenție. Este foarte util faptul că Consiliul Guvernatorilor a revizuit și a limitat mandatul Băncii Centrale Europene în legătură cu aceste programe de ajustare și a limitat mandatul uh, Băncii Centrale Europene în ceea ce vește scopul și obiectivele unui asemenea program. Eu mi-aduc aminte de reuniunile nesfârșite în care, la care participa și femei, ocazie cu care erau discutate detalii extrem de precise a, legate de programele de reforme structurale și îmi aduc aminte că și eu întrebam pe Mario Draghi și pe reprezentanții Băncii Centrale Europene cu ce um, putem să ne aducem și noi contribuția la această dezbatere, pentru că uh, evident nu ținea de mandatul Băncii Centrale Europene și este foarte bine că acest mandat a fost, uh, sau aceste intervenții au fost limitate din punctul de vedere al mandatului BC. Damian, care numele verzilor acum cuvântul? Gard. Bună ziua, doamnă Lagarde. Poate că voi repeta ce s-a mai spus Însă asta e ordinea. Da, aștept și o taxonomia pe care vă doriți și despre care vă doriți și dumneavoastră și văzând care sunt și urgențele, sunteți gata să vă luați angajamentul în fața Parlamentului că veți institui o metodologie verde la BC pentru programul de achiziționare de active și veți exclude achiziționarea de orice active poluante sau active de la companiile cele mai poluante și uh, pentru a scăpa încet încet de aceste companii poluante. Money Europe și Institutul Vermeer au arătat că 63% din programele de achiziționare a activelor beneficia, aduc la beneficii pentru multinaționale care emit cele mai multe emisii. La început spuneați că o monedă e un bun public care aparține publicului și nu piețelor. BCE-ul se întâlnește tot timpul cu reprezentanții marilor bănci și a sectorului financiar, însă nu are o platformă de dialog structurat cu cetățenii și cu societatea civilă. Ați accepta să creați un forum de dialog anual în cadrul căruia BCE-ul și organizațiile din societatea civilă ar putea avea un schimb de vedere în legătură cu politica monetară UE. Și ca în această dimineață reprezentanții președinției finlandeze ne-au spus că își vor lua un angajament în acest sens. Deci, regulile de transparență și etică de la BCE pentru a face obligatorie publicarea um, întâlnirilor membrilor BCE cu lobbyști, inclusiv la nivelul cel mai înalt, la nivel de director general și pentru toți guvernatorii de la băncile centrale, un lucru care în momentul de față nu există. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. În legătură cu ultima întrebare, știu că acel cod de, bună etică, de etică și de bună conduită e revizuit în mod aprofundat după ceea ce a fost perceput ca uh, fiind conflicte de interes. Eu mă bucur să se aplice acest cod de conduită într-un mod cât mai extins. Nu știu exact până unde merge acest cod în ierarhie, unde se oprește acesta, cu cât uh, se aplică la funcțiile cele mai înalte, cu atât mai bine. Deci cu atât mai multă transparență, cu atât mai bine pentru principiile de etică. Da, trebuie să înlesnim contactele, uh, stabilirea de agende pentru aceste reuniuni. Nu pot să îmi iau un angajament aici, deci eu nu știu exact. Știu că eu sunt supusă. Membrii Consiliului de guvernator de asemenea sunt supuși. Acum, organizarea acelui for anual cu societatea civilă. Nu pot să iau eu un angajament acum, încă nu mi-am preluat această funcție. Însă ce vă pot spune e că la FMI am uh, instituit astfel de consultări și le-am pus în practică. Și cei care sunt de mulți ani la femei știu că acum 10 ani organizațiile non-guvernamentale și reprezentații societății civile erau în afara instituției. Și s-a ajuns să avem un dialog fructuos. Nu suntem de acord între noi, dar am reușit să găsim modalitățile necesare pentru a avea un dialog constructiv care să fie lipsit de orice complezență, un dialog uh, cu toți reprezentații societății civile care provin din 189 de țări. Asta durează vreo 3 zile în timpul adunărilor anuale. E nevoie de multă energie pentru organizarea acestui eveniment, inclusiv din punct de vedere al gestionării acestei uh, instituții. Însă eu vă spun că acest uh, schimb cu reprezentații societății civile a fost fundamental pentru a înțelege mai bine care erau așteptările lor, pentru a le explica mai bine ceea ce facem noi ca instituție, pentru a explica că, care sunt limitele acțiunilor noastre și pentru a împinge puțin frontierele operațiunilor noastre prin uh, prezența reprezentanților societății civile. Referitor la metodologie, dacă uh, va fi instituită o taxonomie și va fi adoptată de Parlament, atunci va trebui să vedem cum se aplică această taxonomie, vom vedea cum putem uh, îmbunătăți bilanțul carbon de gestionarea portofoliului nostru când uh, produsele ajung la maturitate. Mulțumesc, domnul Gunnar Beck, acum în numele IDEI. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich denke... Stimată doamnă președintă, a Fondului Monetar uh, Internațional, în curând uh, președinte a Băncii Centrale Europene, stimată doamnă uh, Lagarde, bună ziua! Tratatele europene interzic atât um, punerea în comun a mm, datoriilor de stat, dar și uh, finanțarea uh, din partea Băncii Centrale Europene a, da- a datoriilor de stat, atât uh, prin achiziționarea de active pe piețe uh, secundare sau primare. Cu toate acestea, din 2010, aceste două posibilități și mai din anul 2010 și din momentul în care uh, Mario Draghi este președintele Băncii Centrale Europene, aparțin realității cotidiene în Uniunea Europeană. În calitate de ministră franceză a finanțelor, în anul 2010 și în anul 2011, uh, ați uh, constatat faptul că dumneavoastră, adică statele membre ale zonei uh, euro și Banca Centrală Europeană, nu au respectat tratatele Uniunii Europene pentru a salva moneda euro. Nu doar că sunteți un politician de succes, dar sunteți și un jurist foarte bun. Și în acest context aș dori să vă um, întreb la fel ca și um, Mario Draghi, veți încălca în continuare, fără niciun fel de problemă, legislația și veți uh, facilita finanțarea uh, statelor, bugetelor statelor. Stabilitatea prețurilor este un obiectiv foarte clar uh, stabilit uh, prin acea țintă a inflației apropiată dar uh, nu peste 2%. Uh, și ca urmare a ultimelor măsuri ale Băncii Centrale Europene, um, prețul este plătit de cei care fac economii și care au cea mai mică vină pentru declanșarea uh, crizei financiare și subminați până la urmă necesitatea responsabilității Uh, financiară care trebuie să revină uh, statelor membre. Și dacă uh, veți continua aceste măs- măsuri, cum justificați dreptul pe care și l-a arogat Banca Centrală Europeană de a ignora restul legislației în vigoare? Mulțumesc! Um. Mulțumesc mult pentru întrebare. Problema finanțării bugetelor naționale E o chestiune care a tot fost dezbătută, fost uh, în justiție pentru a identifica parametrii um, a ceea ce poate constitui o acțiune legitimă și ce poate deveni una ilegitimă, nelegitimă. Tocmai uh, de aceea spuneam că instituțiile trebuie să coopereze. E drept că în timpul crizei financiare, nu doar la nivel național, ci și la nivel internațional sau regional, a trebuit să încălcăm tratatul. Au existat anumite situații când nu existau niciun fel de prevederi, nimeni habar n-avea ce trebuie făcut pentru a uh, salva situația și mm, interesele financiare pentru a-i proteja pe cei care au economii și cei care au depozite. În 2008-2009, practic toată lumea a trebuit să încalce regulile și să o facă pentru binele public, pentru a se asigura că populația nu își va pierde depozitele, economiile. De multe ori mi se spune, ați protejat sistemul financiar. Nu, ne-am asigurat că nu va exista o, o situație haotică când toată lumea se va duce repede să scoată toți banii din bancă și se va crea haosul. Da, revenim la nivelul de inflație, sub 2%, dar aproape de 2%. Ceea ce se dezbate aici la BC și bineînțeles că eu nu sunt la curent cu toate discuțiile care au loc. Deci, din câte înțeleg eu, e că această țintă poate fi obținută din jos către sus, deci să treci de la 1,6 la 1,7,8, dar poți obține asta și de sus în jos. Și obiectivul pe termen mediu de aproape 2%, dar sub 2% ar trebui înțeles din această perspectivă. Așa înțeleg eu că au loc discuțiile acum. Și eu cred că se cuvine să avem o înțelegere în privința faptului că e acceptabil să atingi ținta de inflație atât din jos, mergând către 2%, dar și din sus. Always good to see you. Uh... Domnul, domnul uh, Oberfeld. Eu aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord sau nu cu declarațiile pe care le voi face. Spuneați de relevanța inflației de 1,2% sau 1,8% că există o diferență, însă pe baza unui argument care e totuși nu prea solid, s-au uh, luat niște măsuri extraordinare și sunt menținute niște măsuri extraordinare. În al doilea rând, mai vedem peste tot în țările industrializate că productivitatea um, încetinește și politica monetară contribuie la asta, deoarece menține companiile zombie în viață, companii care nu pot supraviețui decât dacă beneficiază de pe urma unor rate foarte scăzute la dobândă. Și aceste politici care sunt menținute afectează companiile de asigurări, fonduri de pensii, băncile și în acest fel aceste politici contribuie la instabilitatea financiară. Deci sunteți de acord cu aceste afirmații? Merci beaucoup et vous me donnez l'occasion de... Îmi dați ocazia astfel să clarific ceea ce spuneam mai devreme în legătură cu procentul de 2%. Nu vreau să reduc din importanța acestei dezbateri. Da, e, e clar să vedem E important să vedem ce gândesc ceilalți. Sunt importante dezbaterile între experți tehnici. Citam o intervenție a Băncii Centrale uh, australiene care cerea să existe ceva flexibilitate în ceea ce privește aprecierea obiectivului de inflație. Eu nu știu de ce vă răspund în franceză, îmi cer scuze de altfel. Pe de altă parte, ați menționat problema unor costuri foarte scăzute de finanțare care a înlesnit uh, supraviețuirea unor companii care altfel ar fi dat faliment. Încă o dată, trebuie făcută o analiză cost-beneficii. Dacă n-ar fi existat acest cost scăzut al finanțării pe care îl avem acum, câți bani ar fi fost împrumutați, câte companii și-ar fi finanțat cheltuielile. Mă gândesc mai ales la o serie de programe stabilite de BCE, mecanismul de finanțare țintită. Aceste finanțări țintite au avut ca scop să încurajeze companiile să împrumute bani. S-a întâmplat asta sau nu? Poate că probabil că nu. Pot fi uh, rafinate instrumentele pentru a-și atinge obiectivul? Cred că da. Vă mulțumim. Începem acum ultima treime a întrebărilor. Acum ajungem la 4 minute. José Garcia Margal de la PP. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, doamnei Lagarde, candidată la postul de președinte al BCE. E o plăcere să vă vedem din nou aici. Dumneavoastră ajungeți într-un moment complet diferit față de domnul Draghi în 2015, care a venit în timpul unei crize existențiale, când însă mai era mare de manevră în ceea ce privește politica monetară, deoarece dobândă era la un alt nivel. Dumneavoastră veniți acum într-un alt moment, când, iată, sunt deja nori la orizont, mă gândesc la numărul de ore facturate în um, sectorul manufacturier, vedem care e politica monetară, <laughs> dobânda e alta. Deci ca acum nu știm exact care va fi, cum va fi criza care va veni. Mie îmi place explicația lui Rubi, care spune că nu va fi o criză a um, cererii, ci a ofertei. Deci, diferitele instrumente de care dispunem uh, vor avea un alt rol. Pe Uh, scurt, pe termen scurt e vorba de politica fiscală și monetară, însă pe termen lung e vorba de politica structurală. Deci, de aceea vă pun următoarele întrebări. Cât timp credeți că își mai permite economia europeană să aibă astfel de uh, rate ale dobânzii fără să pună în pericol stabilitatea sistemului? Și în al doilea rând, ce rol vor avea reformele structurale și Credeți că ar fi rezonabil să modificăm regula care spune că atunci când cumperi obligațiunile suveranului unei țări, trebuie să o faci în funcție de, numă, de mărimea datoriei respective. Deci, practic, e un mecanism prin care sunt pedepsite țările care se poartă prost și sunt recompensate țările virtuoase. Credeți că ar fi rezonabil să ne gândim că într-un context de reforme structurale ar trebui să punem mai mult accentul pe bunurile corporative? Și a treia întrebare, vorbind de bonurile private, credeți că în coșul de active achiziționate de BCE ar putea fi incluse și anumite uh, bonuri, dat fiind că rata dobânzilor va fi negativă. Deci, încă o dată vă mulțumesc și vă urez mult succes în uh, următoarea dumneavoastră funcție. Merci beaucoup. Vă mulțumesc foarte mult. Și mie mi-ar plăcea să văd în alte circunstanțe decât în situații de criză. M-ați întrebat la o întrebare precisă, mi-a spus o întrebare precisă la care nu vă pot da un răspuns precis. Cât timp se va menține dobânda negativă? Nu e o întrebare, la, uh, rata la dobândă negativă. Nu pot răspunde la această întrebare, doar ce stabilitatea prețurilor este imperativul setul de instrumente care a fost folosit a fost folosit la maximum. Mai este încă o anumită marjă pentru a folosi anumite instrumente, însă e imposibil de spus când și în ce situație și cum se va întâmpla, deoarece trebuie făcut o analiză cost-beneficiu în legătură cu utilizarea acestor instrumente. Singurul lucru pe care îl avem clar în minte, și asta a spus-o Consiliul Guvernatorilor foarte clar, e că programul de achiziționare a activelor va rămâne așa cum e până când rata dobânzilor nu va fi ridicată. Deci știm care este secvența evenimentelor și știm că și orientarea în ceea ce privește viitorul va fi consolidată. Nu știu la ce vă referiți când vorbeați despre achiziționarea Uh, obligațiunilor unor state virtuoase și uh, nevirtuoase. Trebuie să fim foarte atenți să nu introducem aceste teste de rezistență bazate pe moralitate, să zicem așa, pe bună purtare. Și să nu folosim cumva um, cheile BC pentru analizarea acelor procente de 30-33%. Nu știu, poate putem avea discuția asta între noi după aceea. Eu am înțeles că vă referați la, la acel sistem uh, legat de fondurile proprii, cu nivelul acela de bază. Domnul Eroglu de la Renew. We don't have? Nu este? Stimată doamnă Lagarde, bine ați venit în comisia noastră. V-au fost uh, adresat o serie de întrebări deja în ultimele două ore și aș dori să aprofundăm uh, una dintre aceste întrebări, și anume monedele uh, virtuale. Asemenea, monede ca Libra sau altele au devenit tot mai importante în ultimii ani și în acest punct de vedere aș dori să știu dacă putem vorbi despre adevărată concurență făcută monedei euro și băncii centrale europene. Um, care este relevanța acestor monede în contextul combaterii spălării banilor și care ar fi uh, sarcina Băncii Centrale Europene din acest punct de vedere. Și o altă întrebare care nu v-a fost adresată astăzi este următoarea. În uh, Germania este criticată această politică a Băncii Centrale Europene de a impune o rată de dobândă negativă, care reprezintă mai ales pentru băncile de economii destul de numeroase din uh, Germania um, considerați că um, această caracteristică descentralizată a sectorului bancar din uh, Germania este o povară sau poate fi o binecuvântare în cazul unei uh, crize? Vă mulțumesc! Sper că nu mă întrebați ce părere am despre o anumită fuziune. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați uh, readus în tărâmul uh, monedelor virtuale. Mi se par foarte importante. Ce am spus mai devreme, întâi stabilitate financiară și evitarea riscurilor și apoi în al doilea rând a permite uh, dezvoltarea inovării și nu a o sufoca, mi se par foarte importante. Cred că criptomonedele și bitcoins pot fi analizate în mod diferit în funcție de locul în care sunt văzute drept active și locul în care sunt văzute drept monede și acolo unde sunt văzute drept titluri de valoare. Deci, suntem, de fapt, într-un haos în ceea ce privește cadrul de analiză al acestora. Dar un fenomen observat recent este că e vorba de un produs foarte speculativ, extrem de volatil, și care nu e destul de important, de mare, pentru a pune în pericol stabilitatea și politicile monetare tradiționale. Dar eu asta aș distinge de, de monedele stabile, care sunt cu totul și cu totul altă mâncare de pește, precum ar fi Libra. Deci, uh, aceste monede stabile, Libra, și băncile uh, și monedele băncilor centrale trebuie să fie în conformitate cu toate regulile care se aplică activității respective. Deci recunosc că nu prea mă preocupă dacă e vorba de o bancă. Mie mi se pare mult mai important să ne concentrăm pe activitatea pe care o desfășoară aceste grupuri. Trebuie să ne asigurăm de deplina conformitate cu regulamentele care se aplică acestor produse. Așadar, sugest ca orice protejează împotriva spălării de bani, finanțării terorismului, în, uh, um, instabilității financiare și așa mai departe, trebuie să fie de primă însemnătate. Și trebuie să conteze foarte mult uh, atunci când ne gândim dacă le încurajăm sau nu, aici sau în altă parte a lumii. M-am bucurat să aflu că BCE a fost însărcinat de G7 tocmai cu evaluarea acestor monede pentru a vedea cât de potrivite sunt acestea sau nu. Pe Nicola Pedicini acum. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, uh, stimată doamnă Lagarde, pentru prezența dumneavoastră. Eu, acum câteva luni eram de față când la plenara de la Strasburg, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a recunoscut în fața tuturor parlamentarilor că a ascultat mult prea mult ceea ce a spus femeiul în ceea ce privește politicile de austeritate care au pus în genunchi Grecia și poporul elen. Spun asta, deși acum toți spun că criza din 2008 și cea din 2011 au fost datorate unei uh, uh, lipse a reglementării pe piețele financiare. Uh, economiștii de salon au uh, înțeles ceea ce spun, au înțeles că autoreglementarea pieței nu are loc, în care cred mulți economiști, din păcate, în continuare. Uh, creșterea înceată, inegalitatea, acestea s-au datorat uh, interferenței statelor, nu de faptul că nu au existat uh, reglementări. Dumneavoastră vorbeați despre respectarea tratatelor. Dincolo de competențele specifice, ce credeți despre o eventuală reformă a tratatelor care ar putea prevedea ca BCE-ul să aibă o nouă funcție, cea de uh, creditor de ultimă instanță care poate acționa în mod diferențiat pentru statele individuale în funcție de exigențele acestora. Pentru ca în statut să fie, în primul rând, uh, combaterea șomajului și nu doar stabilitatea prețurilor. Well, any change to the mandate Orice fel de modificare a mandatului BCE ține de statele membre. BCE-ul nu poate să inventeze o modificare a propriului mandat. Mm, stabilitatea prețurilor, plus lupta împotriva șomajului, plus creștere durabilă. La articolul 127 alineat 2 se permite BCE, atâta timp cât se atinge obiectivul de stabilitate a prețurilor, să ia în calcul și obiective secundare uh, consfințite de instituțiile europene, de Parlament, Comisie și Consiliu. Și astfel uh, pot uh, lămuri, de fapt, și niște întrebări care mi-au fost adresate mai devreme mediul și protecția mediului fac parte din aceste obiective. Deci este legitimă lupta împotriva schimbărilor climatice drept obiectiv secundar de importanță majoră fără îndoială, dar de obiectiv secundar conform, conform BCE. N-am de gând să deschid acum cutia Pandorei și să vedem cine ce-a făcut anapoda în uh, cazul Greciei. Dar femeiul, mai ales în ultima parte a programelor, cerând Greciei să-și uh, domolească capacitatea excesivă, în exces, a fost uh, una bună să se ceară limitarea la 1,5, maximum 2%. Da, a fost o troică, au fost o sumedenie de hotărâri luate de o sumedenie de actori nu cred că are vreun sens să fie arătat unul sau altul cu degetul, pentru că până la urmă a fost o acțiune comună. Grecia ne-a chemat în ajutor și noi am încercat să facem tot ce ne stă în putință pentru a acorda acest ajutor. Dar, fără îndoială, Grecia a avut extrem de mult de suferit ca urmare a programului de reformă structurală post-criză. Mulțumesc! din partea S și D. Doamna Irene Tinagri, intervenție fără microfon. Vă mulțumesc. S-au spus multe despre obligațiunile verzi, acele green bonds. Și s-a vorbit mult despre cerere dar eh, din chestionar reiese că există și o problemă legată de ofertă. În chestionar ați lăsat deschisă posibilitatea unei intervenții publice, astfel încât eh, acest, această piață să crească. Ați fi pentru o emitere masivă de obligațiuni verzi de către instituțiile europene? Spre exemplu, de către BEI BCE-ul ar putea să sprijine uh, această măsură. Deci nu pe piața primară, că nu permit tratatele asta, dar în drept active colaterale, de ce nu? Și să acorde o prioritate acestor tipuri de obligațiuni vis-a-vis -vis de alte tipuri de obligațiuni. Și apoi, în privința criptomonedelor, ați spus că nu amenință sistemul actual sau stabilitatea financiară. Dar ați spus ce a spus guvernatorul Bank of England sau ce a propus în vara aceasta, a lansat ideea unei criptomonede uh, care să fie sprijinită de Banca Centrală, care să devină o referință internațională. Care ar putea să fie impactul unei astfel de idei și care ar putea fi răspunsul BCE-ului? On, your first question uh, concerning the green bond. În privința obligațiunilor verzi, eu cred că Banca Europeană de Investiție deja se ocupă foarte mult de această chestiune. Iar BCE în privința pieței secundare, de asemenea, achiziționează mm, destul de multe astfel de produse. Iar pragul de subscripție nu este de 33% ca pentru alte obligațiuni, ci de 50%. Asta înseamnă că poți să Uh, faci uh, subscripții mult mai mari decât pentru alte tipuri de obligațiuni și asta este bine. De asemenea, m-a bucurat să văd că Ursula von der Leyen a promovat în mod activ un uh, acord verde, acel Green Deal. E clar că doamna von der Leyen consideră aceste chestiuni drept de maximă importanță. În privința criptomonedelor și propunerea Uh, făcută de Mark Carney, recunosc că și pe mine m-a intrigat foarte mult și m-a interesat foarte mult. Dat fiind faptul că situația e în schimbări permanente. Pentru cei care nu i-au citit discursul, să știți că propune ca unele dintre băncile centrale, cele mai importante, să formeze un fel de întreprindere comună și împreună să preia această chestiune a unei uh, monede virtuale comune. Asta a fost, de fapt, și la baza ideilor celor care au creat Libra. Mark Carney propune ceva asemănător drept natură, dar care să fie emis de către băncile centrale – mi se pare că posibilitățile sunt foarte interesante și trebuie să fie cântărite. Acum, nu pot să spune eu care ar fi poziția BC în această privință, dar eu una vă mărturisesc că tare mi-ar mai plăcea să pot porni în această călătorie de explorare a acestei idei. Din partea PPE, Enico Gării. Bună ziua, doamnă Lagarde! Um, din Ungaria. Am două întrebări. În primul rând, cooperarea între zona euro și cei care nu fac parte din zona euro. Cred că sunteți de acord. Această cooperare este vitală. Și orice s-ar întâmpla în zona euro va avea efecte asupra celor care nu au adoptat zona euro. Deci, atunci când pregătiți un nou instrumentar sau mai știu eu ce, să luați de fiecare dată în calcul și efectele pe care le poate avea asupra țărilor din, care nu fac parte din zona euro. Apoi, capacitatea fiscală pentru zona euro, care a fost aproape mm, ă, consimțită, dar există efecte negative asupra zonei non-euro. În răspunsurile adresate în scris ați spus că propunerea vă place. Cum aveți de gând să răspundeți acestor preocupări din partea țărilor care nu fac parte din zona euro? Care sunt condițiile, ce se întâmplă cu condițiile de aderare la zona euro? Aveți de gând cumva sau credeți că condițiile actuale sunt suficiente? Aveți cumva de gând să creați condiții noi? Pentru că obligația de a deveni membri atunci când suntem pregătiți este foarte clară, dar ce se întâmplă dacă apar tot timpul noi și noi condiții? Apoi, lecțiile învățate din criză. Ungaria a folosit un instrumentar uh, mixt, reforme convenționale, structurale, precum și unele instrumente mai uh, întâmpinate cu mai puțină încântare de către instituțiile financiare, dar care și-au uh, dovedit uh, efecte bune. Ungaria are una dintre cele mai mari rate de creștere economică. Ați uh, lăudat activitatea BCE în timpul crizei precedente, suntem de acord, dar ce ar fi putut face diferit instituțiile europene și statele membre mai ales în cazul apariției unei noi crize. Ce ar trebui să se facă altfel decât la criza precedentă, astfel încât să nu se ajungă la o rată de relansare economică mai scăzută în Europa decât în alte părți ale lumii. Vă mulțumesc. Cred că cooperarea între zona euro și non-euro este într-adevăr vitală. Deocamdată e vorba de 19 țări, dar uh, ideea este să ajungă această cifră la 26. Și, Doamne ajută, și dacă își rezolvă Regatul Unit problema internă, 27. Până la urmă, suntem membri ai aceleiași familii și trebuie să conlucrăm. Mi se pare extrem de important. Da, am salutat capacitatea fiscală embrionară identificată în iulie. Mi se pare că este un prim pas foarte bun. E vorba de o întreprindere comună pentru a îmbunătăți competitivitatea, convergența și așa mai departe, dar cred că nu va fi de ajuns, dar evident, doar dacă condițiile sunt îndeplinite și dacă statele membre sunt de acord. Deci cooperarea acum uh, statele membre care nu fac parte din zona euro este vitală pentru că ele vor face parte din acest grup. Asta dacă condițiile vor fi bune. Condiții suplimentare pentru aderarea la euro. În privința Croației, spre exemplu, uh, procesul pare să fie unul foarte sănătos. Um, aderarea la Uniunea Bancară de asemenea poate pare a se desfășura foarte bine. Eu una, personal, consider că trebuie să se înregistreze progrese în domeniul uh, uh, luptei împotriva spălării de bani și finanțării terorismului. Nu știu care sunt exact cerințele pentru țările care aderează la zona euro, nu vreau nici să spun că condițiile actuale ar fi suficiente. Atenție, cred că pot fi îmbunătățite și cred că poate, poate fi îmbunătățită și cooperarea și informarea. Mulțumesc, Gue Dimitris Papadomulis. Vă mulțumesc și bun venit, doamnă Lagarde. Uh, observ, am ascultat cu foarte mare încântare tot ceea ce ați spus dumneavoastră în privința faptului că este nevoie să scadă excedentele primare pentru Grecia în următorii ani. De asemenea, mă bucur foarte mult să aud ce ați spus dumneavoastră în privința economiei uh, elene, care mm, se relansează serios în uh, ultima vreme și asta peste media europeană. Tocmai ce am primit ultimele cifre, avem creștere economică de 1,9%. Eu sper că premierul Elen uh, va asculta și uh, dumnealui cu atenție propunerea dumneavoastră și că nu va lăsa baltă toate eforturile pe care le-a făcut Grecia până acum în discuția cu creditorii în ceea ce privește excedentele. Sper că premierul Elen va fi cel puțin la fel de ambițios ca și dumneavoastră. Grecia a îndurat multe în decursul primelor două memorandumuri. Domnul Stroscan și domnul Veselblum au tot, au tot vorbit despre multiplicatorii greșiți care au dus la o uh, creștere a șomajului de trei ori și la o adâncire enormă a recesiunii. Au spus că toate astea au fost făcute pentru, s-a spus că au fost apărate interesele băncilor germane și franceze. Cele două persoane pe care le-am citat uh, sunt, uh, spunem, la trecut, dumneavoastră treceți de la cârma femeiului către cârma BCE Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră, pentru că, din păcate, cutia Pandorei a fost deschisă acum ani și ani de zile. În priv... BCE este obligată să lucreze într-un mai mare spirit de transparență decât femeii. Este obligată să facă acest lucru. Ce aveți de gând să faceți pentru a îmbunătăți această transparență? Calimera, răspunde doamna Lagarde. Cred că despre surplusul primar am vorbit deja în ceea ce privește Grecia. Poziția mea a fost oarecum diferită de cea a Comisiei Europene și a făcut ca la final să nu mai participăm în cea de-a treia parte a programului, femeiul să nu mai participe. Acum, în retrospectivă, cred că ar fi cinstit să spunem că multe dintre reformele structurale care făceau parte din pachetul general, din păcate, nu au fost duse la bun sfârșit. Sper din inimă că noile autorități elene să continue iniția- ce s-a inițiat deja și că va aprofunda aceste măsuri pentru a face ca Grecia să devină mai competitivă și eficientă. Mă bucur nespus de mult că, de creșterea economică înregistrată în Grecia și de faptul că turismul și producția încep să crească în Grecia. În privința multiplicatorilor fiscali, femeiul, nu doar în privința Greciei, dar și în privința Portugaliei, uh, deci am văzut care a fost efectul acestor multiplicatori asupra Um, creșterii economice și a uh, uh, ocupării, am recunoscut că, da, am subestimat impactul acestora. Da, era răspunderea unei instituții sau două sau trei, nu cred. Cred că toată lumea era oarecum în aceeași poziție. Repet, nu cred că trebuie învinuit cineva sau altcineva, dar este foarte important să recunoaștem atunci când uh, o măsură a fost prost concepută sau a plecat de la niște premise greșite. Avem un mecanism la nivel intern, uh, oficiul de evaluare internă se ocupă exact cu acest lucru și trebuie să știți că noi chiar am dezbătut îndelung pe această chestiune. În privința transparenței, sunt întru totul pentru cât mai multă transparență atâta timp cât aceasta este compatibilă cu independența instituției și cu respectarea mandatului. Dar, repet, salut transparența și dezbaterea dacă voi fi um, uh, confirmată drept președinte al BCE. Uh, vom avea dezbateri comune cel puțin de 5 ori pe an. Mai avem cinci întrebări până la final. Probabil că după ora 1 nu vom continua doar în limba engleză. Cred că putem termina la 1 și 5. și vă rog foarte mult să fiți succinți uh, dumneavoastră, pentru că răspunsurile din, doam- din partea doamnei Lagarde sunt uh, foarte bune, ca, foarte eficiente. Domnul Schuster din partea Eșidă, vă mulțumesc. Aș dori să mă limitez la două aspecte. În primul rând, pentru mine nu există nicio urmă de îndoială că trebuie să fie continuată această politică a ratelor de, do- de dobândă redusă în condițiile în care politica fiscală a multor state membre este una uh, Um, restrictivă. Însă această politică are și consecințe, poate avea și consecințe negative. Și în Germania un partid a făcut o propunere foarte simplă, să se interzică uh, prin lege transmiterea celor care au depozitele la bănci a acestor rate de dobândă negativă, cel puțin până la o limită de 100.000 de euro. Um, depozitați la, la bancă. Considerați că asemenea măsură ar fi oportună sau nu? Și apoi, în ceea ce privește problema partajării riscurilor și reducerii uh, riscurilor, din păcate, acest blocaj nu face decât ca statele care au o povară mai mare de datorie să poată să-și uh, reducă și mai greu uh, ponderea datoriilor. Tocmai de aceea aș dori să vă întreb într-o zonă monetară unitară, într-o piață uh, unică, nu este oricum o iluzie a faptului că pot fi evitate, part, uh, poate fi evitată partajarea riscurilor și care considerați că ar fi măsurile necesare pentru a ajunge la o partajare mai rațională și mai echitabilă a acestor riscuri în zona euro. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați uh, creat această legătură între nivelul uh, ratei dobânzilor de măsurile de politici fiscale la care ar trebui să recurgă anumite state membre. Sunt fațete diferite ale aceeași uh, dezbateri și reflectă afirmația guvernatorilor băncilor centrale cum că nu sunt singurii uh, jucători importanți din acest punct de vedere și că este nevoie de măsuri echilibrate din mai multe puncte de vedere pentru a respecta acest mandat al uh, stabilității prețurilor. Și la fel, cred că și, anumite măsuri macroprudențiale care au apărut uh, uh, cu timpul pentru a răspunde anumitor riscuri care apar în anumite segmente trebuie să fie păstrate pentru a ne proteja împotriva unor riscuri Uh, din uh, sectorul, financi- uh, sectorul financiar și mă preocupă în mod specific Um, indicatorul efectului de levier și aceste tranzacții foarte riscante pentru creditori. Cred că toate aceste noi evoluții uh, trebuie să fie monitorizate cât mai aproape. De asemenea, uh, și în domeniul imobiliar dispunem de instrumente macroprudențiale care ar trebui să fie și uh, folosite. Un grad mai mare de partajare a riscurilor în zona euro. Acesta este până la urmă obiectivul uh, Uh, pe care îl avem, pentru că Uniune Monetară trebuie să să se refere la partajarea riscurilor și a beneficiilor aduse de o monedă unică. Nu suntem încă în situația respectivă și știm că zona euro nu a fost, uh, nu este uh, definitivată și că mai sunt pași pe care trebuie să-i facem în, în această direcție. Dacă este să ne uităm la randamente, la profituri, uh, asupra obligațiunilor emise de fiecare țară în parte și comparăm aceste randamente pe termen scurt sau pe termen lung, diferențele sunt incredibil de mici, de fapt. Și în, ultimele, în, ultimele, în ultima perioadă, în ultimele trimestre, de fapt, aceste diferențe au devenit și mai mici. Oare există o asemenea, un asemenea spread care ar putea fi tolerabil pentru partajarea riscurilor. Cred că pentru a ajunge la această situație trebuie restructurat sistemul bancar, trebuie definitivată Uniunea Bancară și, după cum probabil a menționat domnul Neria în această uh, dimineață, să definitivăm rezolvarea uh, problemei uh, reprezentate de creditele neper- neperformante, deci trebuie să, ne, trebuie să mai facem multe mm, teme de casă până să ajungem la partajarea riscurilor, uh, așa cum ați menționat-o dumneavoastră, însă trebuie să lucrăm la criteriile, condițiile care trebuie să fie uh, respectate pentru a, merge în uh, direcția respectivă. Domnul Urta, sunt din partea verzilor. Vă mulțumesc, doamna Lagard. Ne-ați um, a atras atenția asupra riscului reprezentat de niște politici populiste la conducerea BCE. Cred că în, con- în contextul economic actual trebuie să fie folosit întregul set de instrumente al BCE, așa cum s-a întâmplat și în trecut, și salut angajamentul pe care vi l-ați luat în acest sens astăzi. Aș avea câteva întrebări legate de efectele secundare uh, folosirii acestui set de instrumente. Ați menționat pe scurt și riscurile pentru sectorul imobiliar prețurile la case au crescut mult mai repede decât uh, ritmul creșterii salariale, ceea ce duce la probleme în orașele europene. Desigur, avem nevoie de rate reduse ale dobânzii, însă trebuie să existe o măsură de compensare din punctul de vedere al veniturilor obținute de oameni. Și întrebarea mea, ținând seama de cele menționate de dumneavoastră legate de ce trebuie să facem cu instrumentele macroprudențiale. Sunteți dispusă să recurgeți la cerințele de crearea unor rezerve uh, de capital cu caracter contraciclic și așa mai departe? Vă mulțumesc. În ceea ce privește sectorul uh, respectiv specific, cred că instrumentele macroprudențiale, care sunt utilizate doar de puțin timp în lume, au uh, dovedit că sunt foarte eficiente în sectorul imobiliar. Dacă, puteți să, dacă vedeți care a fost impactul asupra prețurilor uh, în sectorul imobiliar în Canada, în Australia, unde se registrase o explozie a prețurilor. Aceste instrumente uh, macro de gestionare a riscului macroprudențial au dovedit că sunt uh, benefice și trebuie să fie folosite și în uh, situația actuală cred că este absolut nevoie să recurgem la ele. Și dacă îmi permite să mai adaug ceva foarte rapid, um, există și o problemă a ofertei ar trebui să se construiască mai multe uh, locuințe și investițiile în această direcție ar trebui să fie facilitate și, de ce nu, să aibă loc uh, și o intervenție a sectorului uh, public. Mulțumesc din partea IDE. Are cuvântul domnul Rinaldi. Mulțumesc. Mă mulțumim, doamnă Lagard, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Are loc o dezbatere legătură cu revizuirea statutului BCE. Dumneavoastră ați răspuns la întrebarea adresată de colegul meu înainte. Spuneați că obiectivul principal al BCE trebuie să rămână stabilitatea prețurilor prin țita inflaționistă. Însă vă reamintesc că în multe instituții internaționale um, naționale munca este practic elementul fundamental, ocuparea. Nu credeți că nivelul ocupării ar putea, fi costi, ar putea constitui uh, obiectivul principal al BCE? Deci prima sa funcție? O altă întrebare. În momentul de față, astăzi, ne puteți garanta nouă și celor 350 de milioane de cetățeni europeni și, bineînțeles, colegilor prezenți de față, că dumneavoastră sunteți complet independentă. Vă adresez această întrebare în calitate de simplu cetățean, deoarece când a fost publicată acea scrisoare în Le Monde, în iunie 2013, dumneavoastră ați afirmat textual niște lucruri pe care nu am vrea să le auzim dacă veți deveni, deveni președinta Băncii Centrale Europene. Dumneavoastră ați spus atunci, era vorba de fostul președinte Sarkozy, fără orientare s-ar putea să fie ineficace. Fără sprijin, nu, fără sprijin nu va fi credibil. Noi avem nevoie de o persoană foarte credibilă în fruntea BCE și extrem de independentă. De aceea vă rog, doamnă Lagarde, să ne confirmați că dumneavoastră, în acțiunile dumneavoastră uh, întreprinse la BCE, veți da dovadă de o independență de plină. Vă mulțumesc. Thank you so much for that question. Because I think Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare, pentru că mm, atunci când vine vorba despre independența unei bănci centrale și de independența unui președinte al Băncii Centrale Europene, pot să vă confirm că există o legătură intrinsecă cu credibilitatea și cu eficacitatea cu care funcționează o bancă centrală în contexte politice, dacă faci parte dintr-un uh, cabinet, dacă lucrezi singur și nu te bucuri de sprijinul uh, șefului echipei, nu ai credibilitate și credibilitatea are de suferit. Când vine vorba de funcția de președinte a Băncii Centrale Europene, situația este cu totul diferită. Legea garantează uh, această independență, cere uh, legea cere uh, șefilor de stat să, de stat să nu exercite uh, nicio influență asupra președintelui Băncii Centrale Europene. Este un lucru extrem de important pentru că de fapt, Banca Centrală Europeană este o instituție care uh, funcționează în interesul, în serviciul uh, oamenilor care trăiesc în zona euro, nu în interesul șefilor de stat din zona euro. Și uh, este o instituție care poate fi controlată uh, de dumneavoastră, care sunteți uh, reprezentanți uh, direcți ai uh, oamenilor care trăiesc în zona euro. Și în lipsa unor asemenea garanții, vă asigur că nici măcar nu m-aș fi gândit să îmi depun candidatura pentru această funcție. Mulțumesc că avem acum intervențiile spontane. Doamna vicepreședintă. Uh, mă bucur că sunteți candidată pentru funcția de președinte a BCR din trei motive. Dincolo de independența și credibilitatea despre care au vorbit mulți colegi, în primul rând pentru că veți fi prima femeie care veți uh, ocupa acest post. Cheie, cinci femei din 24 au vorbit astăzi aici, deci vedeți cam cât de puține suntem noi femeile. Sunt că nimeni nu-i perfect, asta e. Și cred de asemenea și sunt și din Normandia, ca și dumneavoastră, cred, doamnă Lagarde. Și eu cred că marile tulburări climatice de societate că, despre care am vorbit ne obligă să ne regândim strategia politică și monetară. În chestionar v-ați exprimat voința de a schimba percepția față de BCE în rândul um, publicului. Ați spus că vreți să-i ascultați mai bine pe tineri și să ascultați mai mult societatea civilă. Da, noi suntem foarte atenți. Așteptăm o politică monetară care să stimuleze mai ales activitatea IMM-urilor europene și care să apere interesele consumatorilor, care sunt actori economici eh, esențiali. Din toate, doamnă Lagarde, cum veți face ca acțiunile BC să fie mai ușor de înțeles, mai uh, deschise? Uh, unii colegi propunea, de exemplu, organizarea unui forum anual cu societatea civilă. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte. Vă salut în calitate de femeie din Normandia. Forumurile anuale despre care am vorbit sunt o modalitate de a include reprezentanții societății civile dar cred că nu este suficient. Și cred mai ales că pentru a permite ca cetățenii din statele membre, din zona euro, să înțeleagă și să accepte rolul BCE, pentru asta trebuie să folosim toate canalele uh, ușor de înțeles, comprensibile. Când am ajuns la FMI, am întrebat, am cerut uh, tuturor din echipă, din personal, să nu mai folosească abrevieri. Abrevierile sunt o modalitate de a îndepărta pe cetățenii de rând. Eu cred că e important să facem ordine în limbajul nostru și să nu mai folosim atât de mult acest jargon tehnocratic exagerat, pentru a le permite cetățenilor, consumatorilor, oamenilor care nu sunt experți în politica monetară să înțeleagă la ce folosește bc ul să înțeleagă care e valoarea unei monede, care sunt mijloacele de acțiune, să înțeleagă ce înseamnă, de ce BCE-ul e un element de suveranitate regională. Da, toate aceste proiecte vreau să le duc la bun sfârșit și sper ca și uh, membrii Consiliului Guvernatorilor să dea dovadă de entuziasm față de aceste idei pentru a permite o altă formă de comunicare, o altă abordare, uh, doar ce mi se pare absolut esențial dacă vrem ca cetățenii să fie mai apropiați de noi. Acum, ultima întrebare de la domnul Guzman, tot vicepreședinte de la Econ. Eu mă voi exprima în limba portugheză, spune domnul Guzman. Nu știu dacă veți mai beneficia de interpretare în limba engleză, dar pot vorbi și în engleză, spune domnul Guzman. limit for, for inter- Trebuie să respectăm limit, limita de lucru a interpreților. Uh, sunt de acord cu mulți dintre colegi care au spus că politicile monetare neconvenționale au fost uh, crucială pentru a evita prăbușirea zonei euro. Și sunt de acord de asemenea că politicile monetare necondiționale, bineînțeles că aduc, comportă anumite riscuri. Aș vrea să mă bazez pe experiența din țara mea, unde am avut un pachet de austeritate, intervenție uh, care ne-a dus, ne-a dus nu doar o mega recesiune, ci și uh, la creșterea cea mai mare a nivelului de datorie publică în acei ani de ajustare fiscală. În ultimii doi ani, o nouă majoritate politică a schimbat cursul lucrurilor. Și nu doar că s-a schimbat acum traiectoria țării noastre, ci am ajuns să avem cea mai mare scădere a um, ponderii datoriei publice față de PIB. Acum, întrebarea mea este următoarea. Credeți că dacă ne ocupăm, ne abordăm riscurile unor uh, politici neconvenționale, deci pentru asta e nevoie de un mix de politici care nu există acum în zona euro, nici la nivel național, nici la nivel european, sau credeți că stabilitatea zonei euro poate fi obținută doar prin politici monetare combinate cu politici de austeritate, așa cum am avut. Well, thank you so much, and I would like to actually salute uh, the uh, the efforts of of Portugal and the Portuguese. Din motive operaționale, suntem nevoiți să vă informăm că nu mai putem oferi interpretare în limba română. Totally.